resume our work with the following point number seven, the situation of fundamental rights in the European Union 2010-2011. got as rapporteur our colleague Mrs. Monica Flasikova Benova. Raportor este doamna Flasica Bonova. În ceea ce privește perioada 2010-2011. Comisia PETI este implicată și Comisia FEM. O să o auzim pe doamna Flosicova Benova, după care vom discuta și vom stabili uh, date pentru amendamente. Doamna Flosicova Benova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, raportul privind uh, uh, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană este unul dintre cele mai importante uh, documente cu care Parlamentul dorește să îmbunătățească respectarea drepturilor uh, fundamentale în statele membre ale Uniunii Europene. După cum a menționat domnul președinte, raportul trebuia să fie adoptat anul trecut și să se refere la perioada, să includă și perioada 2010 dar uh, pentru că propunerea uh, Comisiei nu a avut calitatea necesară, am uh, abordat în acest raport ambii ani, 2010-2011. Raportul privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2009, uh, raportor uh, Kinga Gal s-a referit mai mult la arhitectura post-Lisabona și a identificat zonele cele mai alarmante în uh, ceea ce privește drepturile fundamentale. Raportul de anul acesta se referă la activitatea ambelor instituții ale Uniunii Europene și protecția drepturilor fundamentale în lumina evenimentelor din 2010 și 2011 în caz de protecție inadecvată sau încălcări uh, ale drepturilor omului, raportul oferă și soluții, precum și raportul care se referă la perioada 2004-2008. Acest raport este împărțit în mai multe secțiuni. Dar dați-mi voie de la bun început să subliniez câteva lucruri. Dat fiindcă domeniul de aplicare al raportului este tehnic uh, limitat de un regulament uh, intern, nu am putut să înglobez în această versiune prescurtată toate domeniile de interes. Iată de ce, la întâlnirea cu raportorii din umbră, am uh, informat uh, colegii în legătură cu versiunea lungă a textului care conține și propriile amendamente. Acestea vă vor fi prezentate uh, săptămâna viitoare, pe tot parcursul acesteia. Aș fi încântată dacă aș putea să primesc susținerea și altor grupuri politice pentru propunerile mele și de asemenea salut propunerile făcute de toți colegii care uh, au încercat și pe care voi încerca să le includ uh, în uh, raportul meu, astfel încât să vă uh, prezint uh, anul uh, viitor un uh, proiect de raport care să facă posibilă elaborarea unei versiuni finale care să constituie un semnal puternic. Uh, Um, Parlamentul European are nevoie de rapoarte consensuale în care să-și declare și să-și consolideze poziția în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Acesta va fi uh, completat și cu uh, amendamente din partea Comisiei PETI și FEM. Doamna Ioroca, care a fost aici uh, înainte de începutul întâlnirii și a cerut scuze că nu va putea să participe la această întâlnire. Însă și-a exprimat uh, aprecierea uh, acestui raport. De asemenea, raportul privind uh, anul 2011 de, al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene va fi următorul punct pe ordinea de zi. Acum, câteva chestiuni concrete. Uh, Uh, Uniunea Europeană are nevoie de un raport echilibrat uh, în ceea ce privește întârzierea neacceptată și uh, blocarea aderării Uniunii Europene la Convenția privind drepturile fundamentale și din cauza atitudine pasive a Comisiei. Comisia trebuie să acționeze într-o manieră responsabilă. Ne punem întrebarea dacă se întâmplă așa ceva și Parlamentul este uh, în măsură să-și îndeplinească rolul de codecizie. Raportul este împărțit în mai multe uh, aspecte, în mai multe domenii care coincid cu uh, zonele drepturilor omului. E vorba aici de aplicarea uh, criteriilor de la Copenhaga uh, și după aderarea statelor membre la Uniunea Europeană. Asta înseamnă că toate statele membre trebuie să parcurgă o evaluare interimară permanentă pentru a se vedea dacă acestea respectă în continuare toate drepturile omului și instituțiile democratice. În acest fel se previn posibile încălcări ale drepturilor fundamentale. Instituțiile Uniunii au dreptul să facă evaluări uh, în ceea ce privește situația drepturilor omului în uh, state membre individuale și uh, să încerce să corecteze posibile încălcări, dacă acestea există. Parlamentul European are dreptul să-și prezinte propunerile Uh, propuneri legislative pentru uh, o mai bună situație. Este inacceptabil uh, pentru mine ca Parlamentul, în calitate de colegiuitor și ales direct, să nu aibă posibilitatea să definească zone tematice pentru cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale ale Uniunii Europene drepturile economice și sociale, precum și cooperarea polițienească și judiciară, sunt uh, excluse în continuare din cadrul multianual al agenției, de aceea încurajăm Comisia să le înglobeze în versiunea de anul viitor. Vorbim aici despre pilon de bază ai societății democratice, dar uh, actuala blocare a propunerii Comisiei în ceea ce privește directiva orizontală care extinde, uh, uh, extinde protecția pentru uh, împotriva discriminării uh, din uh, toate motivele. Deci această blocare este inacceptabilă. De aceea vrem să încurajăm uh, adoptarea cât mai curând a acestei propo- propuneri. De asemenea, trebuie uh, abordată uh, chestiunea apatrizilor rezidenți permanenți în Statele Unite și posibilitatea acestora de a-și exercita drepturile în cadrul Uniunii Europene. În anumite uh, domenii, anumite categorii de persoane se confruntă cu obstacole administrative atunci când trebuie să-și exercite dreptul de uh, a stabili liber rezidența și libera circulație. Comisia, de asemenea, trebuie să îmbunătățească strategia pentru îmbunătățirea situației uh, cetățenilor Roma, aceasta se uh, privește statele membre care trebuie să-și îmbunătățească activitatea în uh, punerea în uh, aplicare a prevederilor Pactului pentru Egalitatea de Gen, mai ales atunci când este vorba de ocuparea forței de muncă. Trebuie să combatem orice formă de xenofobie, homofobie și rasism care trebuie incriminate și, de asemenea, trebuie să asigurăm uh, protecția minorităților, trebuie să asigurăm o mai bună situație pentru acestea, nu numai prin adoptarea de noi dispoziții, ci și prin uh, plecarea de la dispozițiile uh, existente și de la jurisprudența uh, Curții Europene de uh, Justiție. Dragi colegi, col uh, amendamentele pe care le veți primi pe parcursul uh, săptămânii viitoare uh, vă vor da mai multe idei în legătură uh, cu textul textul în sine. Sunt uh, chestiuni de actualitate care sunt abordate în contextul uh, crizei uh, economice, sociale și financiare. Sunt incluse aici probleme legate de LGBT, politici de imigrare, șanse egale, drepturile copilului, statutul tinerilor și multe alte asemenea aspecte. Vreau încă o dată să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea lor, care a fost extrem de utilă. Dați-mi voie să-mi exprim speranța că în septembrie vom fi în măsură să adoptăm un raport bun, echilibrat și așteptăm sugestii, aștept sugestiile și remașele noastre. Vă mulțumesc, președintele. Vă mulțumesc, doamna Flașicova Benova. Acum putem să discutăm și înțeleg că uh, doamna iar Oca nu este aici, așa încât îi dăm cuvântul doamnei Weber. Apoi, dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul, doamna Weber, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportarei pentru toată activitatea sa. Cred că până acum am avut într-adevăr o foarte bună cooperare în elaborarea acestui raport și am uh, căzut de acord asupra structurii raportului și asupra aspectelor care trebuie abordate. Este vorba, deci, despre un, este vorba de un raport care uh, se referă la o perioadă mai lungă de timp de aceea a trebuit să abordăm un număr de uh, probleme și aștept să primim uh, amendamentele pentru că înțelegem cu toții care sunt uh, constrângerile legate de uh, un proiect de raport uh, lung aș uh, adăuga, ținând cont și de discuția pe care am avut-o în această dimineață în ceea ce vește uh, libertatea mass media, ar fi, deci, aspectul legat de modul în care Comisia ar trebui să reacționeze atunci când drepturile fundamentale uh, sunt uh, în joc sau atunci când vedem că sunt încălcări ale drepturilor fundamentale în diferite state membre. Pentru că, din nou, dacă acceptăm abordarea uh, minimalistă a Comisiei, care întotdeauna spune că trebuie să existe legislație comunitară pentru a aplica Carta Drepturilor uh, Fundamentale, asta înseamnă că tratatul în sine, chiar dacă, repet, e vorba de legislație primară în uh, Uniunea Europeană, deci tratatul nu ar fi niciodată invocat. Și pentru mine asta este lipsit de logică, pentru că pentru legislația în vigoare, legislația concretă, Comisia are mai multe posibilități, inclusiv procedura de infringement, de încălcare, pentru a se adresa instanței. Și există și alte mecanisme de a corecta ceva. Pe când, atunci când e vorba de drepturile fundamentale, când nu există legislație comunitară, atunci articolul 2 din cartă ar trebui să fie uh, temeiul juridic uh, care ar trebui invocat uh, în, împreună cu Uh, Carta uh, Uniunii Europene privind uh, drepturile fundamentale. Sper că vom avea cu toții un punct de vedere comun pe această temă. Apoi câteva cuvinte în ceea ce privește libertatea mass media. S-au întâmplat multe în ultimii doi ani Și s-a întâmplat și un lucru îngrozitor în Uniunea Europeană. Dacă ă, ținem cont de faptul că ă, am asistat la sclavie, ă, în adevăratul sens al cuvântului, în statele membre. Este dincolo de imaginație. Cine ar fi crezut că în 2012 astfel de situații ar fi, ar ieși uh, la lumină situații care s-au petrecut în perioada pe care, la care se referă raportul. Uh, vreau să uh, o felicit pe raportoare și să mulțumesc întregului personal al secretariatului și asistenților nostru, noștri pentru modul în care au lucrat. Mrs. Danoca. Doamna Steloca, mulțumesc domnule președinte. Și eu doresc să o felicit pe Monica și personalul pentru activitatea remarcabilă pe care au depus-o. Noi am discut, discutat deja aceste probleme în întâlnirea raportorilor și raportorilor din umbră. Vom continua să ne ocupăm așa cum trebuie de amendamente. Textul raportului este împărțit în câteva părți, articolul, articole cu recomandări generale. Ne bucurăm să vedem că nu sunt doar considerații generale, ci și critici la adresa lucrurilor care nu au fost făcute, dar trebuie făcute se menționează lipsa unei directive orizontale, extinderea protecției împotriva discriminării pe toate nivelurile care a fost blocată la Consiliul în articolul 15. Raportoarea s-a referit și la lipsurile cadrului multianual pentru Agenția Drepturilor Omului. Am pus între această întrebare în cursul dimineții președinției daneze și am întrebat de ce n-a insistat președinția pe extinderea domeniului de aplicare a acestui cadru multianual. Însă, noi nu putem decât să ne declarăm nemulțumirea, nu putem să acționăm concret deoarece Parlamentul, iată, e exclus de la codecizie. Nu putem decât să criticăm lucrurile în raportul nostru și atât. Să ia de aceste condiții, agențiile, agenția noastră își poate continua activitatea. Criticată este și comisia în ceea ce privește procedurile de încălcare, sprijinim criticile de la aliniatele 7 și 8. Trebuie să accentuăm puțin acest apel la statele membre, solicitându-le să-și îndeplinească drepturile care le revin în baza dreptului internațional. Se face aluzie la asta în aliniatul 12. Nu ajunge să relaționăm asta cu lupta împotriva terorismului. Nu. Se, după cum se știe, multe state membre s-au alăturat convențiilor internaționale, dar cu o serie de rezerve. Uh, additions to uh, and clarification of how do they nevoie de clarificare a modului cum înțeleg aceste state anumite noțiuni. La fel și în ceea ce privește discutarea problematicii legate de Agenția pentru Drepturile Fundamentale, unele state membre nu au fost mulțumite de includerea în cadrul multianual a interzicerii discriminării împotriva minorităților naționale referindu-se la definiția dată acestora în Convenția Cadru a Consiliului și spunând că Uniunea Europeană nu are competențe în acest punct de vedere. Sper că atunci când vom uh, lua o decizie în legătură cu cadrul multianual, comisia noastră va lua o altă poziție. Felicit, uh, prin urmare, pe autoarea raportului, însă aș mai avea un lucru de declarat. Poziția verzilor a grupului nostru, formulată de multă vreme, chiar și într-un mesaj de la președintele nostru către președintele Parlamentului, este aceea că nu putem aplica standarde duble atunci când e vorba de drepturile omului în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Dacă Subcomisia Drepturile Omului a Comisiei pentru Afaceri Externe face un raport pe țară, pe fiecare țară, care să ne dea o imagine clară a ceea ce se întâmplă. Vedem că evităm cu orice preț orice idee de a face un raport uh, detaliat țară pe țară și nu un raport general cu intenția. Din nefericire, mulți, cea mai mare parte a membrilor Parlamentului blochează acest atem, această tentativă de a practica o astfel de abordare a încălcărilor drepturilor omului și evitând recursul la standarde duble. Vă mulțumesc. Doamna Conț, mulțumesc foarte mult. Și eu doresc să felicit pe raportare și aș avea trei eh, chestiuni pe marginea care ar trebui să comentez puțin. Un lucru menționat în raport este situația romilor, discriminarea împotriva acestora, cu referiri la cazul de segregare în materie de educație, locuințe și așa mai departe și să fac și ceva recomandări în legătură cu posibilitățile de a se face progrese. Altele, altă problemă se referă la crimele motivate de ură interetnică sau rasială. Am avut un seminar ieri, mulți reprezentanți ai societății civile au participat, reprezentanții instituțiilor europene de asemenea. O idee care s-a bucurat de mult sprijin acolo a fost aceea că va trebui să criminalizăm aceste acte de violență indiferent de motivația din spatele lor, homofobie, ură rasială și așa mai departe. Nu se va putea rezolva imediat această problemă, însă este o problemă care trebuie să fie prezentată clar și răspicat împreună cu pașii următori ce vor fi luați, făcuți. Și antevorbitorii s-au referit la acest aspect, pentru că e o discuție mai veche, și anume, înainte de aderare, criteriile de la Copenhaga sunt foarte clar și monitorizate îndeaproape, pentru că asta e o cerință de îndeplinit înainte ca un stat să devină stat membru a Uniunii Europene. Însă, odată ce un stat devine membru cu drepturi de pline, această monitorizare încetează și nu mai există niciun instrument concret în mâinile instituției europene care să permită să supravegheze situația din statul respectiv și să intervină în caz de nevoie și acest lucru este necesar pentru că e vorba încă o dată de valori fundamentale, de principii democratice și așa mai departe. Deci va trebui să formulăm o serie de recomandări și în acest sens, să asigurăm continuarea monitorizării situației și după aderarea unui stat la, Uniunii Europe- la Uniunea Europeană și eventual să stabilim un fel de mecanism care să presupună și impunerea unor, obliga- unor, unor obligații concrete. Știu că nu este ușor, dar va trebui să fie avut în vedere pe viitor. Următorul vorbitor, o imagine de sine pozitivă e necesară și pentru instituții, nu doar pentru persoane, mai ales când instituțiile își închipe ca un rol în lume. Uniunea Europeană nu e o, o entitate cu instituții care să aibă complexe de inferioritate. Nu, ne vedem de partea celor buni și adversarii noștri sunt cei tarați, moral sau intelectual. Pentru că noi suntem cei care propovăduim democrația și statul de drept și așa mai departe. Sigur, nu avem regimuri autocratice în Uniunea Europeană, însă ceea ce a făcut poliția în Ungaria a fost o excepție remarcabilă. Am văzut în 78 și în 83 și poliția britanică acționând așa în Leeds. Statele europene se bazează oarecum pe lege însă nu sunt neapărat state de drept. Legislația este eludată uneori sau este formulată în așa fel încât uh, opoziția să fie afectată. Asta înseamnă că legea e respectată, dar statul de drept, cel puțin ideea de stat de drept, este eludată. 2004, un mare partid flamand din Belgia a fost interzis. A trebuit să-și schimbe numele și o parte din platforma politică. În Germania, în 2003, a existat o tentativă de a interzice un mic partid politic, MPD-ul, încercare care a eșuat la Curtea Constituțională. De ce? Pentru că acuzațiile pe care se baza solicitarea de interdicție erau de fapt făcute de niște agenți ai statului care infiltraseră partidul. Deci serviciile de securitate germane dintr-un stat minunat de democratic fabrica să dovezi împotriva unui mic partid politic și au fost demascați la Curtea Constituțională. Asta ar fi trebuit să ducă nu numai la eșecul acțiunii în justiție, ceea ce s-a întâmplat, însă în punerea sub acuzare a șefului serviciilor de securitate. Însă asta nu s-a întâmplat. Sunt legi care limitează libertatea de expresie. Am avut cazuri recente, doar cu câteva luni în urmă. Un partid politic din Olanda a fost luat în vizor de reprezentanții comisiei. În Europa, mulți oameni sunt duși la tribunal, chiar dacă lucrurile pe care le spun nu sunt neapărat incitare la violență și așa mai departe. În Franța, acum, e ilegal să spui că uciderea armenilor din, 2000, din 1915 e genocid. Asta reflectă pe deplin însă invers o lege turcească care interzice referirea la uciderea armenilor ca genocid. În Franța interzis să spui că n-a fost genocid, în Turcia interzis să spui că a fost genocid. Țările care fac asta nu sunt doar rele, nu, sunt, în opinia mea, demente. Astfel de state nu înțeleg ce înseamnă o dezbatere. Antidotul la o istorie proscrisă o istorie bine scrisă. Și dacă piața ideilor e liberă, istoria cea bună alungă istoria cea rea. E, e ironic să, pui, să trimiți oameni la închisoare pentru că propovăduiesc drepturile omului. Ar fi ca și cum ai ucide în interesul păcii sau te-ai prostitua în scopuri caritabile. Uniunea Europeană și statele ei trebuie să se uită în oglindă și să-și dea seama că de multe ori sunt autocrații care abuzează de proprii cetățeni. Numai după ce se democratizează cu adevărat, vor avea dreptul de a le ține altora lecții despre libertate, democrație și așa mai departe. Eh, sper că în această după-amiază să nu se întâmple ce s-a întâmplat în cursul dimineții, să nu mai avem timp la dispoziție. O să avem și o întâlnire a coordonatorilor. Vă rog să păstrați limitele de timp. Avem 45 de minute pentru această dezbatere. Mai are de vorbit doamna Gal și apoi vom da cuvântul doamnei raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să felicit pe raportoare. Salut uh, trimiterea la criteriile de la Copenhaga, pe care a spus-o chiar la începutul textului. E un bun punct de pornire. În acest context, aș sublinia importanța acestor criterii de la Copenhaga care se referă la drepturile omului în general și la drepturile minorităților. Sunt o serie de chestiuni, câteva, care ne trimit la întrebările prin subsidiaritate ridicate de multe state membre. Însă o să fie amendamente pe această temă, sunt sigură. Ce aș adăuga eu la text sub un, forma unui amendament ar fi ideea că e nevoie de mai mult echilibru atunci când e vorba de diferitele tipuri de discriminare. Discriminarea împotriva minorităților naționale, de exemplu, pentru că asta mi se pare că lipsește oarecum din text. În forma sa actuală, însă cu câteva amendamente cred că putem uh, adăuga acest lucru și aș mai adăuga uh, câteva lucruri referitoare la drepturile copilului. Asta pentru a avea o abordare cu adevărat cuprinzătoare. Vă mulțumim și vă promitem o cooperare constructivă. Revenim la raportoare, doamna Flașica Benova. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să vă mulțumesc să vă mulțumesc pentru această dezbatere și pentru atitudinea de care ați, pe care mi-ați arătat-o. Cred că dacă reușim să adoptăm un raport echilibrat și puternic, acesta va da un semn clar interlocutorilor noștri a spori reprezentativitatea instituției noastre. Am luat notă de observațiile dumneavoastră și, după cum am spus, săptămâna viitoare veți primi raportul în forma sa definitivată cu amendamentele de rigoare și, repet, avem un termen de depunere a amendamentelor 9 iulie. Sunt sigură că și datorită amendamentelor dumneavoastră, raportul va fi unul cu adevărat solid. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sper că am respectat limita de timp acordată. Vă mulțumesc. Ok, thank you. <coughs> thank you. We made it right. And that... Mulțumesc. Înainte să trecem la următorul punct, Aș vrea să vă reamintesc că termenul limită pentru înaintare a amendamentelor este 10 iulie la prânz, iar votul la LIBE, la această comisie, este programat pentru 19 septembrie. Understood. We should be moving to point... Cu aceasta trecem la punctul numărul 8, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, raportul anual pentru 2011. Deliver on the presentation of the prezentarea raportului anual de către Morten Kerum, director al uh, Agenției pentru Drepturi Fundamentale și doamna Ilse Brands Keris, care este președinta Consiliului de Administrație al Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, după cum bine știți, a adoptat raportul anual uh, pentru anul 2011. Astăzi, agenția transmite acest raport Comisiei Libe, așa cum este prevăzut la articolul 12 al regulamentului stabilit de către agenție. Așadar, voi da mai întâi uh, cuvântul uh, domnului Cherum, pe care îl salutăm. Bun venit la uh, Libe, domnule președinte, doamnă președinte a Consiliului. Și vom discuta această prezentare ulterior. Mi s-a sugerat să dau întâi cuvântul doamnei președinte a Consiliului de Administrație, doamnei Brent Keris, și apoi uh, directorului agenției, domnului Kierum. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră pentru a discuta acest raport anual Uh, al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Este un raport care vorbește de a face inventarul, de a privi retrospectiv și de a identifica posibile potențiale pozitive pentru viitor. Nu este un raport referitor la agenție în sine. După cum bine știți, acesta este raportul referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană și suntem bucuroși că putem să observăm că ați avut și un raport uh, al dumneavoastră. Domnul director Morten Chiarum uh, va analiza mai în detaliu câteva uh, provocări în domeniul drepturilor fundamentale. Anul acesta, uh, raportul nostru s-a concentrat pe drepturile fundamentale și peisajul care le prezintă acestea și pe care uh, agenția l-a uh, subliniat în cei cinci ani de existență. Iar eu, ca președinte al Consiliului de Administrație, aș dori să fac un pas înapoi și să privesc locul, poziția agenției în acest peisaj. Și aș vrea să adresez două întrebări la început. Prima, dacă a... care este poziționarea agenției în peisajul drepturilor fundamentale în Europa? În al doilea rând, care este valoarea adăugată a agenției? Deci, unde se poziționează agenția? Mm, timpul când agenția era The New Kid on the Block, um, a trecut cu siguranță. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a dezvoltat o funcționare foarte bună a activității sale cotidiene și a devenit un element stabil în peisajul drepturilor fundamentale europene. În ultimii doi ani, agenția a produs peste 90 de uh, rapoarte privind drepturile fundamentale uh, de la sediul său din Viena pentru a informa dezbaterile uh, din uh, Europa despre drepturi fundamentale. Însă agenția este mult mai mult decât o editură. A oferit o avize juridice la solicitarea și a acestei comisii privind proiecte legislative la nivel european ultimul la, uh, cu privire la regimul uh, de proprietate matrimonială. De asemenea, a uh, desfășurat sondaje de opinie pentru colectarea de date care nu există. De asemenea, există o conferință anuală privind drepturile fundamentale și un simpozion pe aceeași temă, care au devenit evenimente recunoscute în peisajul privind drepturile fundamentale. Există o platformă a drepturilor fundamentale la care participă reprezentanți ai societății civile. Aceasta a ajuns la un număr de peste 300 de membri în uh, momentul actual, care provin din multe sectoare ale societății civile. Agenția a cooperat cu președințiile uh, în funcțiune pentru ca drepturile fundamentale să rămână o prioritate în toate politicile europene. A oferit uh, consultanță instituțiilor europene și statelor membre. Părțile implicate, atât la nivel european cât și la nivel național, atestă într-un sondaj de opinie că agenția a devenit un uh, actor relevant într-o perioadă relativ scurtă de timp. Anul trecut, sondajul de opinie, care a fost realizat extern și la care au participat 420 de uh, actori, uh, reprezentanți ai instituțiilor europene, ai guvernelor naționale, ai societății civile, a arătat că 76% dintre respondenți au evaluat agenția ca fiind printre cele mai bune trei surse de informare privind drepturile fundamentale al de 73% au spus că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de rapoartele anuale publicate. 71% au răspuns că sunt mulțumiți de rapoartele tematice. Agenția cooperează îndeaproape cu toți ceilalți actori europeni care gestionează peisajul drepturilor fundamentale europene. Aceasta a fost baza pentru anumite discuții și suntem foarte bucuroși să constatăm și să subliniem în mod particular cooperarea cu uh, Consiliul Europei, care este de asemenea reprezentat uh, în Consiliul de Management și Administrativ al agenției. Și de asemenea ne bucurăm de o colaborare foarte bună cu alte agenții europene, cum ar fi Frontex, Institutul pentru Egalitate de Gen, Europol, Eurojust și uh, Oficiul pentru Sprijinirea Azilului. Toate acestea sunt parte a dezbaterii privind valoarea adăugată și contribuie la uh, încurajarea activității în mod reciproc. Mandatul uh, agenției nu a fost niciodată criticat și nici activitatea sa, după cum bine știți. Negocierile privind uh, noul cadru multianual arată că există o divergență de opinii în ceea ce privește uh, agenția, dar uh, că valoarea adăugată este foarte clară. În ceea ce privește acest lucru, sper că dumneavoastră veți avea ocazia în viitorul apropiat să răspundeți la invitația pe care am înaintat-o și să vizitați agenția noastră de la Viena, la fața locului, pentru a vedea cum se desfășoară lucrurile în realitate. Acum trec la a doua întrebare. A oferit agenția în acești 5 ani de activitate instituțională valoare adăugată? Dacă este să treceți la pagina 11 din raport, raportul pe care sper că l aveți cu toții, este un raport uh, stufos, pagina 11, la început, veți găsi aici o explicație o descriere cuprinzătoare referitoare la ce drepturi sunt protejate de ce instrument și la ce nivel de guvernanță. Iar uh, sectorul pe care ne concentrăm în acest, anual, în acest raport anual uh, se concentrează asupra relații între Națiunile Unite, uh, instituțiile europene, nivelul național și nivelul comunitar de instituții europene. Iar în acest context, dacă este să analizăm activitatea agențiilor, uh, ne gândim care este valoarea adăugată unică pe care o aduce agenția noastră. Și răspunsul este următorul. Agenția este singurul organism independent care este mandatat să trateze un spectru Uh, complex de drepturi fundamentale, așa cum sunt ele ancorate în Carta uh, pentru Drepturi Fundamentale. Oferă recomandări specifice, dar subliniază în același timp dimensiunea internațională a drepturilor fundamentale. Iar această abordare poate fi observată dacă deschideți capitolul 10 din raportul anual. Agenția oferă informații comparate și date comparate care sunt colectate de la nivel comunitar și de asemenea uh, date care provin din mai multe discipline. Vine cu o perspectivă uh, multidisciplinară, uh, există platforma privind drepturile fundamentale și de asemenea abordează toate nivelele de guvernanță. În fine, agenția sprijină uh, instituțiile europene dând viață Cartei Fundamentale pentru Drepturile Omului. Un sondaj de opinie recent a arătat că două treimi din respondenții chestionați în Uniunea Europeană sunt interesați de a afla mai multe lucruri despre uh, drepturile fundamentale, așa cum sunt ele prezentate în cartă, și vor să știe cui să se adreseze dacă au impresia că le-au fost încălcate drepturile menționate acolo. Agenția uh, este mai mult decât o bază de date privind drepturile fundamentale. Uh, Există această bază de date care a fost uh, însă uh, dezvoltată împreună cu comisia dumneavoastră. Și în acest context vreau să vă informez că până la sfârșitul acestui an agenția va lansa o nouă aplicație mobilă care va oferi un acces sub formă de ghișeu unic la Carta pentru Drepturile Fundamentale prin intermediul a trei clicuri. Poate să pară o, a, un acces superficial la Carta pentru Drepturile Fundamentale ale omului, însă noi am încercat să oferim un acces facil la drepturile fundamentale, dar și cât mai multe informații în același timp și o bază temeinică de informare despre drepturile fundamentale. Sperăm cu to- că toată lumea va uh, accesa această, această bază de date. Permiteți-mi să conchid. Este cel de-al patrulea raport anual uh, redactat de către agenție, iar agenția este în cel de-al cincilea an de existență. Cel, uh, următorul uh, cadru multianual de 5 ani avem nevoie de acesta pentru a ne uh, continua activitatea și acesta va fi adoptat în curând de Consiliu. Iar la sfârșitul anului va avea loc o evaluare externă a agenției, așa cum se solicită de către regulament. Astfel vor, vom avea mai multe informații referitoare la modul în care ar trebui să se dezvolte agenția pe viitor. Este marele privilegiu să al meu să observ modul în care s-a dezvoltat agenția și acest lucru din perspectiva Consiliului de Administrație. Sunt fericită să observ că Agenția pentru Drepturile Fundamentale a contribuit atât de mult la peisajul drepturilor fundamentale europene. O agenție uh, de care cele trei instituții europene ar trebui să se folosească astfel încât uh, drepturile fundamentale să devină o realitate pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Brand Harris, și acum uh, vom asculta prezentarea raportului anual a domnului Morton Kerem. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru invitația de a veni aici. Din nou, în acest an, tradiția anuală de prezentare a raportului anual este o bună ocazie de a face un schimb de uh, opinii în legătură cu ceea ce s-a întâmplat și mai ales încotro ne îndreptăm în anii următori. Aștept dezbaterea și uh, aștept uh, și mă bucur că am putut să facem acest lucru împreună cu prezentarea raportului dumneavoastră anual. Avem trei rapoarte anuale, inclusiv raportul anual al Comisiei și cred că toate acestea împreună pot să dea o imagine de ansamblu a accentului care se pune pe drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Iată, o să vă prezint uh, câteva chestiuni care vor fi pe radarele noastre în următoarele luni. Uh, cetățenii Roma, uh, protecția datelor, al treilea azilul și apoi vreau să spun câteva cuvinte despre discriminarea multiplă. Problema cetățenilor uh, Roma, populației Roma, este în continuare una dintre provocările legate de drepturile omului. Numai 15% din tinerii uh, Roma au uh, absolvit uh, un ciclu secundar de învățământ. Acest lucru a reieșit dintr-un recent studiu. 40%, mai puțin de 50% trăiesc în gospodării în care una sau mai multe persoane din familie uh, s-au culcat uh, fără să mănânce pentru că nu au găsit uh, mâncare. Asta în 2011. Instituțiile europene activează din greu pentru a îmbunătăți această situație. Știu că anul trecut v-ați renoit angajamentul și, re, și Comisia și-a renoit acest angajament pentru uh, strategii de integrare. Probabil că acestea vor accelera procesul. Ultimile concluzii, cele mai recente ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale, uh, sugerează modalități de a transpune aceste angajamente în realitate Uh, concluziile noastre uh, uh, trebuie să fie avute în vedere la atunci când se elaborează strategiile naționale. Trebuie să vedem care sunt bunele practice, practici, practicile promițătoare și este o trăsătură pe care o întâlnim pregnant ca un numitor comun și anume succesul este reportat acolo unde uh, cetățenii roma sunt uh, implicați în găsirea de soluții în problemele de învățământ uh, sau locuințe. Implicarea, deci, este o chestiune importantă. Trebuie să facem o monitorizare pentru a vedea că tot ceea ce se face aduce, într-adevăr, schimbări în viața romilor. Agenția va oferi date robuste și comparabile tuturor statelor membre și instituțiilor comunitare. Acum, chiar uh, la Viena, un grup de state membre și Comisia se întâlnesc pentru a vedea cum această monitorizare uh, poate să progreseze. Așadar, se fac multe și se au multe în vedere pentru Uh, a îmbunătăți situația romilor pe baza comunicării de anul trecut. Uh, apoi, uh, păstrarea datelor, cum îmbunătățim protecția datelor. Așa cum s-a subliniat în raport anual, acest drept fundamental a tras o atenție publică mare în ultimii ani. Ea naște, generează preocupări în special în mediile sociale, dar uh, și în legătură cu PNR-ul, uh, scanerele corporale și alte chestiuni care au fost discutate uh, în Comisia Libe. Pentru a stabili un marker pentru aceste dezbateri, o să vă atrag atenția asupra discuțiilor care au avut loc luna trecută într-un simpozion, păstrarea datelor, am fost încântați uh, că Parlamentul a fost prezent uh, prin raportorul uh, la directiva privind păstrarea datelor cu caracter personal. Al treilea punct. Azilul. Raportul anual se referă la fluxurile de nord-africani în Europa în urma primăverii arabe, care a alimentat dezbaterea publică pe chestiuni de azil. Trebuie stabilit un sistem comun european uh, de azil care să respecte drepturile fundamentale. Sistemul uh, monitorizarea uh, efectivă a deportărilor trebuie să fie asigurată. Numai un, o monitorizare națională independentă poate să asigure că deportările se fac în conformitate cu uh, standardele uh, din directiva privind returnarea. La sfârșitul anului 2011, 13 state membre nu aveau instituite astfel de sisteme. Și acum, pe o notă mai pozitivă, pot să vă reamintesc că anul trecut, în raportul anual, am notat că 9 țări nu au oferit alternative uh, la uh, detenție în acest raport uh, din, din anul acesta, uh, numai două uh, țări sunt cele care nu oferă alternative la detenție. Sperăm că se va institui un cadru care să asigure o mai bună respectare a drepturilor fundamentale în ceea ce privește azilul. Și acum o să mă refer la a patra zonă de interes discriminarea multiplă. Discriminarea pe mai multe motive, o numim multidiscriminare, poate să implice, implice serioase încălcări ale drepturilor fundamentale. O femeie Roma a fost uh, sterilizată împotriva voinței ei. Uh, aceasta este dintr-un caz recent menționat uh, și acesta în raportul anual practicienii din statele membre și organismele juridice au uh, uh, discutat tot mai multe cazuri de discriminare multiplă pentru a colege date legate de astfel de cazuri. Politici și legi sunt necesare pentru a susține pe cei care sunt victima unor discriminări și pentru a uh, aduce un plus de claritate în discuțiile de politici Agenția lucrează la un proiect privind discriminarea multiplă în uh, sistemul de asistență medicală. Este o trăsătură care a apărut uh, uh, în mai multe rapoarte. Sunt o serie de chestiuni pe care vrem să le includem și vom fi încântați să prezentăm acest raport în Comisia Libe cândva în toamnă. De asemenea, propunerea Uniunii Europene pentru o directivă orizontală ar uh, ajuta uh, la o desfințare a ierarhiei pe motivelor pe mm, care stau la baza discriminării. Doamnelor și domnilor, următoarea perioadă de timp, uh, următorul an, când ne vom întâlni să prezentăm raportul anual, se vor lua decizii politice în ceea ce privește protecția datelor, azilul și alte domenii care afectează drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. O să menționez pe scurt că atunci când uh, călătoresc uh, în cele 27 de state membre și mă întâlnesc cu reprezentanța ai societății civile, cu autoritățile, trebuie să spun că îmi fac o imagine cât se poate de clară a preocupărilor uh, Uh, care există în legătură cu efectul măsurilor de austeritate și efectul consecințele situației economice. Trebuie să fim atenți uh, atunci când e vorba de cei mai vulnerabili din societăți, persoanele cu dizabilități, cu probleme de uh, sănătate mentală, uh, care nu primesc uh, Uh, sprijinul pe care trebuie să uh, îl primească. Minoritățile etnice, uh, copii, accesul la educație, accesul la îngrijiri de sănătate, sunt probleme care ne preocupă și îndemnăm statele membre, factorii de decizie, să se axeze și să aibă în minte aceste probleme atunci când adoptă măsuri de austeritate. Sper că raportul pe care vi l-am prezentat va ajuta pe îi va ajuta pe fiecare dintre noastră să aibă o imagine mai clară în legătură cu evoluția drepturilor fundamentale în Europa. Și, desigur, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene uh, vă va uh, sprijini în orice problemă pe care ne aduceți la cunoștință. Vă mulțumesc foarte mult! Intervenție fără microfon. Uh, câțiva membri ai comisiei doresc să ia cuvântul. Programul uh, pentru această dezbatere durează până la 4.30 pentru că după aceea vom uh, discuta alt punct. Doamna Gons, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru raport și pentru această prezentare. Uh, sigur, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, FRA, a devenit uh, un uh, jucător, un actor important și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Elaborați rapoarte foarte importante care aduc o valoare adăugată. Folosim des această frază. De asemenea, ați menționat Uh, diversitatea în peisajul drepturilor fundamentale. Uniunea Europeană, ca o structură cu mai uh, multe uh, straturi, trebuie să se bazeze pe uh, statele membre, având în vedere obligațiile uh, mari, totuși avem instrumente puține la dispoziție. Ați menționat acest uh, lucru. Avem uh, un număr limitat de instrumente, însă ceea ce aș dori să vă întreb, bazându-mă și pe ceea ce ați spus la una dintre audieri și anume evaluarea statelor membre, dacă există riscul de a încălca sau nu uh, aceste drepturi, este important să nu privim evenimentele individual, ci să avem uh, o imagine de ansamblu. Uh, cred că este Uh, important uh, acest lucru, să vedem uh, cum sunt respectate aceste drepturi. Aș vrea să vă întreb dacă aveți mandatul de a evalua întregul sistem, de a vedea întregul sistem. Pentru că ați spus că aveți un feedback de la fiecare Uh, sector în parte, dar nu din partea întregului ansamblu. De ce ați avea nevoie pentru ca mandatul dumneavoastră să fie mai cuprinzător? Asta uh, asta ar putea să vină din partea Parlamentului, din partea acestei comisii. So, vă mulțumim, doamne Gânț. Lista s-a lungit, așa că a sugerat două minute maxim pentru toți ceilalți. Doamne Weber, aveți cuvântul? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim și conducătorilor agenției care au venit astăzi în fața noastră. Foarte pe scurt. Vreau să vă spun că părerile mele sunt și bune și rele. Apreciez ce ați făcut. Pe de altă parte, cred că persistă încă această senzație că agenția nu a devenit un punct de referință în materie de drepturi fundamentale în Uniunea Europeană. Aș vrea ca agenția să devină un astfel de punct de referință și dacă pentru asta e nevoie de o revizuire a regulamentului, care vă specifică mandatul și atribuțiile, atunci haideți să avem în vedere o astfel de revizuire. Probabil o să putem face asta prin raportul doamnei Flasica Benova. Pentru că sunt acolo și alte referiri la agenție. Poate că mă repet, iată, a treia oară, dacă nu a patra oară astăzi, dar avem legi clare, directive, regulamente europene. Comisia are la dispoziție nenumărate metode de a trata cu statele care nu respectă aceste lucruri. Dar în materie de drepturi fundamentale nu avem așa ceva. Ați spus că la anumite capitole avem instrumente, la altele nu. Dar cum rămâne cu tratatul Uniunii Europene? Aș vrea ca agenția să aibă suficientă putere să poată elabora un studiu propriu pe această temă. Media e un exemplu. Expulzarea romilor din Franța. Agenția atunci n-a intervenit. Ați vorbit în termen general despre situația romilor, dar nu v-ați referit la chestiunea concretă motivul, presupun, că nu aveți un mandat clar în acest sens, însă în același timp vorbim de discriminare multiplă. Nici noi nu avem o legislație pentru LGBT, pentru lesbiene, homosexual, transexual și așa mai departe. Avem nevoie de o abordare mai coerentă să știm clar de ce vă puteți ocupa și în opinia mea trebuie să vă puteți ocupa de orice ține de drepturi fundamentale în, Europa, în Uniunea Europeană. Doamna Gal? Mulțumesc, domnule președinte. Salutăm pe, pe oaspeții noștri, doamna președinte a Consiliului de Administrație și pe domnul director al agenției. Cred că după 5 ani puteți spune că sunteți prezenți în acest peisaj al drepturilor fundamentale în Europa, sunteți o realitate inconturnabilă atunci când e vorba de discuțiile din comisia noastră sau de altundeva din Uniune, mai devreme sau mai târziu, chestiunea va ajunge și la dumneavoastră, asta e deja un pas înainte important. Aș sublinea însă un aspect menționat de uh, președintele Consiliului de Administrație, cooperarea cu alte agenții. Evenimentele acestor ani ne-au arătat că se poate merge mai departe din punctul la care au ajuns alții. Putem să ne bazăm pe realizările altora în loc să duplicăm aceste eforturi și aș vrea să vă felicit din acest punct de vedere. V-ați referit la patru domenii specifice pe care v-ați concentrat. Sigur, sunt teme prioritare și relevante în momentul de față, însă aș mai adăuga un lucru care trebuie să fie avut în vedere și pe care aș vrea să-l văd în viitoarele rapoarte anuale. La ce mă refer? E bine, la minoritățile naționale și lingvistice, pentru că e o categorie mare de cetățeni, aproximativ 10% din populația Europei și am senzația că există o tendință acum la nivelul instituțiilor Uniunii ca aceste chestiuni să fie incluse la discriminare în general, deși merită atenție aparte. Știu că în urm- pentru următorul cadru anual acest lucru a fost prevăzut ca o temă distinctă. Știți, evident, că e o chestiune de interes pentru multe state membre. Intervenție fără microfon din prezidiu. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Jdanova. Salutăm și salut și eu pe oaspeții noștri. E o plăcere să-i avem aici. De regulă eu vă critic rapoartele, știți asta, însă continui și astăzi în aceeași direcție. Și am să continui de acolo unde s-a oprit colega mea, Kinga Gol, vorbind despre minoritățile naționale. M-am uitat la raportul noastră și am înțeles de ce statele membre au pus în întrebări interdicția discriminării pe criteriul apartenenței la o minoritate națională. Pentru că nici dumneavoastră n-a spus acest lucru pe picior de egalitate cu alte motive de discriminare. Vedeți, avem acest capitol 5, unde se vorbește de discriminare pe motive de sex, orientare sexuală, identitate generică, de gen, uh, convingeri religioase, discriminare multiplă, însă apartenența la minoritatea națională apare separat. Aici vă concentrați mai mult pe rasism. Însă asta e doar o componentă a acestei discriminări. Și problemele lingvistice există vorbiți de discriminare în materie de învățământ și educație, însă aceste probleme lingvistice, bariere lingvistice nu sunt menționate acolo. Însă în Carta Drepturilor Fundamentale se vorbește acolo și de valorile care aparțin minorităților lingvistice, dar chiar și dacă vorbim de minorități naționale, trebuie să abordăm și chestiunea lingvistică și aceasta nu apare deloc în raportul nostru. Deci v-aș ruga să prezentați rapoarte un pic mai echilibrate în acest punct de vedere pe viitor. În al doilea rând, cum spuneam și la discuția raportului anterior, li se cere statelor membre să-și îndeplinească obligațiile internaționale. raportul nostru e o sursă remarcabilă de informații. La capitolul 10 avem aceste tabele cu care stat membru n-a ratificat și nu participă la care convenție. Vedem că sunt diferențe mari acolo, tot felul de culori pe tabele. Sunt multe lucruri încă de făcut și trebuie să solicităm statelor membre să ia măsuri. Domnul președinte, știm că agenția noastră poate acționa și la cerere. Dacă LIBE ar face o astfel de solicitare, sperăm că îi veți da curs. Vă mulțumesc. Okay, we take note of that remark, which is to be Asta urmează să fie decis de coordonator, spune președintele. Să vedem cine are dreptul de a ridica chestiuni care să fie incluse pe ordinea de zi a LIBE, să vedem dacă li se dă curs sau nu. Asta decid coordonatorii. Iau însă notă de propunerea noastră și o să ridicăm această chestiune. Da, acum cuvântul doamnei Flătră. Două minute. Les remerciements, c'est un document este un document care va fi un excelent document de lucru. O susțin pe doamna Weber în ideea că acest raport de activitate să uh, lanseze proceduri care să fie uh, cât mai constrângătoare pentru statele membre care nu respectă aceste drepturi. Ați menționat problema controlului la frontiere, fără să negați faptul că, de fapt, uh, uh, asta vă suscită preocupări foarte serioase. Ați inițiat un acord de cooperare cu Frontex în 2010, ați participat la strategia asta privind drepturile omului, veți face parte, desigur, la forumul consultativ privind fundamentale, drepturile fundamentale ale agenției Frontex. În acest cadru vă întreb cum Uh, vedeți uh, activitatea dumneavoastră astfel încât uh, activitatea acestei agenții și situația drepturilor omului la frontiere să fie în conformitate cu aceste drepturi. Dacă vreți să faceți vizite, în ceea ce privește romii, studiile bogate pe care le-ați făcut împreună cu Banca Mondială, care încurajează diferitele structuri care se implică în această strategie pentru incluziunea romilor să uh, aibă în comun o serie de indicatori care să cuantifice uh, eficiența politicilor care sunt uh, puse în aplicare. Cred că această muncă trebuie continuată. Care sunt resursele umane de care dispuneți pentru a face astfel de activități legate de indicatori comuni care să fie răspundiți în toate statele membre. În 2012 o să avem uh, un uh, bilanț intermediar. A fost creat un grup de experți în acest sens. Cum participați la uh, elaborarea acestui uh, bilanț? Uh, și uh, ce, uh, care este părerea noastră în legătură cu minorii izolați? Dacă puteți să elaborați un indicator uh, care să fie în măsură să uh, cuantifice eficacitatea politicilor la diferite uh, niveluri. Domnul Kleis. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am identificat trei chestiuni de interes pentru mine în acest raport. Cred că o problemă ține de domeniul de aplicare, de acțiune, pentru că sunt mult prea multe lucruri, domeniul e prea larg, e, e greu să vezi chiar ce e important de multe ori. Se vorbește dreptul de vot pentru străniri, străini și citez. Sigur, nu puteți să-mi spuneți că acest drept de vot e un drept fundamental. Dreptul cetățenilor unei alte țări să participe la alegeri în țara de reședință. Nu e un drept fundamental. Asta ignoră dorința țărilor de reședință. Nu puteți descrie asta ca un drept fundamental. Dacă ăsta e un drept fundamental, o să aveți un fel de inflație, spirală inflaționistă. Domnul Kerem a vorbit despre acest forum referitor la chestiunea imigrației ilegale și la primirea lor în uh, unități deschise sau semideschise. Am avut o experiență negativă în Belgia. Costurile erau de 500 de euro pe zi, pe individ. Și în plus, dacă îi ții într-un hotel, nu știu unde se duc, ce fac, și întrucât știu că urmează să fie trimiși înapoi, atunci ei dispar cât se poate de repede. De asemenea, vorbim de, de femei care poartă hijabul, vălul. În anumite țări e interzis portul acestui văl. Raportul dumneavoastră spune că acest lucru ar putea încălca libertatea de religie a femeilor vizate. Asta înseamnă că trăsătura înapoiată a islamului e susținută oficial de noi și femeile sunt ținute în sclavia soților în casă. Nu putem accepta așa ceva. E vorba de a, nu de a apăra drepturi fundamentale. Aici, în cec. Și eu aș dori să mulțumesc agenției, domnului Chiarom și doamnei Keris, pentru toată activitatea și nu numai dânșilor și întregii echipe pentru activitatea foarte bună în general pe care o desfășoară. Îmi amintesc uh, de un articol critic într-unul din ziarele austriece uh, iar dumneavoastră aveți un răspuns bun în acesta, pentru că activitatea dumneavoastră nu este văzută atât de mult de către mass media. Aceasta este prima mea întrebare, de fapt. Ce faceți pentru a informa mai bine publicul prin intermediul mass media și pentru a evita publicarea de știri care uh, prezintă doar un aspect al muncii dumneavoastră, uh, care poate să fie mai critic, dar nu privesc contextul general? Doresc de asemenea să comentez și să pun câteva întrebări. Ați vorbit despre migrație, azil, despre necesitatea de a avea un sistem comun de azil uh, european. Sigur, multă lume ar dori să aibă acest lucru chiar de multă vreme. Și v-ați referit de asemenea și la faptul că nu există o monitorizare națională efectivă referitoare la modul în care sunt uh, tratați solicitanții de azil. Modul în care sunt reținuți, sunt deținuți, respectiv deportați în anum- din anumite țări către țările de origine, care sunt lucrurile pe care noi am putea să le facem uh, de aici, de la Parlament, pentru a vă ajuta pe dumneavoastră și pentru a putea să înregistrăm progrese pe această direcție. Multe țări, incluzând-o și pe a mea, care este Austria, încearcă să uh, returneze oamenii către țările lor de origine, uh, oameni care au deja o viață foarte bună, copii, vorbesc limba, persoane care nu ar trebui să fie trimise către nicio țară înapoi. Avem acum uh, o persoană din Kosovo și altă femeie din uh, Ucraina care sunt uh, căsătoriți deja de șapte ani și se dorește ca cei doi să fie trimiși în țările lor pentru că se să ia premisa că nu pot să mai rămână în Austria. Mi se pare o nebunie. Vă felicit încă o dată privind, cu privire la raportul anual. Um, raportul um, a fost realizat un studiu recent cu referire la homofobie acest uh, sondaj pe care îl realizați dumneavoastră este foarte important și permiteți-mi să vă spun care este calendarul. Uh, cred că acesta se uh, încheie acum în curând și poate ne puteți spune de cât sprijin s-a bucurat, câte persoane uh, au semnat. Cred că ar fi foarte important să beneficiem de așa ceva. Instituțiile europene ar putea lucra împotriva homofobiei și a încălcării drepturilor. Domnule Brons. Uh, mă întreb dacă reprezentanții Agenției pentru Drepturile Fundamentale văd problema discriminării uh, partid, membrilor partidelor politice sau a celor care uh, protejează anumite ideologii și dacă consideră că acest lucru ar trebui legiferat în statele membre. Există infracțiuni ca de genul stimulării urii împotriva anumitor ideologii și m-ar interesa care partide și ce ideologii ar putea fi un caz de discriminare pozitivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Șogor! E... Mulțumesc! Tocmai citeam uh, capitolul 6 privind rasismul și antidiscriminarea și nu găseam nicio referire la acei cetățeni care aparțin unei minorități etnice. Cei din Slovecia, de exemplu, care au fost pedepsiți de multe ori uh, în baza legii privind limba. Au existat uh, multe cazuri, dar niciunul dintre ele nu se regăsește au fost prezentate multe cazuri în acest capitol, dar nicio referire la acest caz. Știți ceva referitor la situația din Slovacia, pentru că există o lege privind limba care uh, sancționează minoritățile din această țară. Madame Riesbeck, vous avez la... Doamne Riesbeck, aveți cuvântul, dar foarte pe scurt, vă rog. Président, uh, ce sera très bref, efectivement. Subliniez asemenea colegilor mei caracterul complet, bogăția de informații din acest document, foarte bine prezentat. Aș vrea să pun accent pe o tematică care mi se pare foarte importantă și care nu este suficient de mult evidențiată de către Europa, și anume atenția pe care o dăm copiilor și protecției copiilor. Uh, aveți uh, un uh, capitol pe această temă, copii victimă, minorii uh, deplasați și atrageți atenția asupra unei rubrici Justiția pentru minori. Deci, de aici dificultatea Mm, cuplurilor uh, de naționalități diferite care să separă și există copii la mijloc. Este o situație dramatică, însă dincolo de aceasta este și problema uh, tutelei copilului, uh, custodiei copilului în cazul cazul care cuplurile sunt de naționalități diferite. Sigur, e o problemă care uh, uh, îi afectează în primul rând pe copii. Uh, nu vorbiți foarte mult despre această situație și dacă îmi permiteți o să uh, vă scriu câteva rânduri și o să vă dau niște uh, detalii pentru a cunoaște care este poziția dumneavoastră. Este imposibil să nu cunoașteți uh, această uh, situație a cuplurilor de cetățenie diferită. Apoi, așa cum a spus o colegă, cred că ar fi foarte interesant să dăm uh, mai multă uh, vizibilitate uh, acestor lucrări uh, pentru ca lumea să cunoască uh, ceea ce facem. Nu putem să le propunem europenilor să citească absolut totul, însă oricum putem să dăm informații că există astfel de preocupări. 30 de secunde, domnule Romero. We, uh, sorry. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am întârziat, dar doresc să pun o întrebare foarte scurtă. Un capitol este dedicat nediscriminării, mai ales nediscriminării multiple. Întrebarea mea este următoarea. Faptul că nu avem până acum nicio propunere referitoare la tratamentul egal și nediscriminare are vreun impact pentru dumneavoastră asupra, are vreun impact, după părerea dumneavoastră, asupra situației nediscriminării în Europa? Mulțumesc. Vom urma același model ca și până acum. Dăm întâi cuvântul doamnei președinte a Consiliului de Administrație și apoi domnului director. Doamnă Brands, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că ați făcut atâtea comentarii și ne-ați adresat atâtea întrebări, lucruri pe care le vom discuta cu siguranță și când ne reîntoarcem la Viena. Multe aspecte se referă la situația de background cu care se confruntă în acest moment Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Uh, problema referitoare la ce întrebări pot fi incluse sau nu pot fi incluse are legătură în mod clar uh, cu discuțiile uh, referitoare la cadrul multianual, dar și cu discuțiile viitoare referitoare la revizuirea regulamentului pentru agenție. Noi uh, terminăm evaluarea externă, aceasta este în desfășurare în acest moment și așa cum este prevăzut uh, în regulament, lucrurile se vor încheia înainte de sfârșitul anului. Și apoi va sosi momentul adecvat pentru a aborda chestiunea generală a poziției și a uh, competențelor mandatului agenției. Și cu siguranță Parlamentul va juca în această privință și în această discuții un rol foarte important. Poate un rol care să pornească de la dezbaterea de astăzi, pentru că sigur există spațiu de regândire a acestor chestiuni și dacă sunteți de părere că agenția ar putea să facă mai multe lucruri, atunci aceasta este o recomandare bună. Suntem o agenție a Uniunii Europene și sigur că există limitări uh, la nivel național. Um, monitorizarea activității joacă un rol important. Cu siguranță um, lucrurile vor uh, sta la fel, nu există o monitorizare națională pentru că există alte instituții care fac acest lucru și noi nu dorim uh, duplicarea muncii. Dar uh, mulțumesc, uh, doamnă Danoca, pentru întrebarea dumneavoastră. Doamne Danoc, îmi cer scuze. Mulțumesc pentru întrebarea referitoare la aspectele lingvistice și uh, mulțumesc și doamnei Gal pentru întrebările care s-au referit la această chestiune. Este adevărat, agenția în acest moment se concentrează mai ales în sectorul discriminării pe uh, cele șase temeiuri care se regăsesc în directivele europene. Dar carta, după cum bine știți, uh, are mult mai multe temeiuri și acestea sunt puncte de referință pentru agenție și pentru activitatea de viitor. Așadar, după cum ați subliniat și dumneavoastră, există aspecte legislative în educație, care ar putea reprezenta o posibilitate, mai ales în ceea ce privește drepturile copilului. În felul acesta am putea aborda unele dintre uh, aspecte, aspecte care îngrijorează Uniunea Europeană și apar uh, tot mai des în multe alte locuri. De asemenea, în ceea ce privește aspectele critice și chestiunile uh, specifice la acestea, uh, Morten ar putea să spună mai multe, însă atunci când deschidem uh, raportul la pagina 61, așa cum s-a mm, sugerat, este vorba de participarea la alegerile locale, cred că problema aici este pe care o formulează agenția se referă la participarea politică. Dacă nu există un asemenea drept legiferat de a participa la alegerile locale, atunci acest lucru afectează participarea și acesta este o parte a activității de integrare. Deci, în acest context, prezentarea bunelor practici sau a practicilor promițătoare din care se poate învăța, um, aceasta este o legislație pe care oricine ar trebui să o implementeze agenția este bucuroasă să facă acest lucru, să adune aceste practici pentru a, le pentru a putea fi împărtășite între statele membre și pentru a putea reprezenta o bază de discuție. Nu pentru a spune că așa trebuie să se întâmple la modul absolut lucrurile, dar poate fi un model bun, iar agenția are această sarcină de a colecta bune practici. Apoi, minoritățile naționale. Mi se amintește că ar trebui să mă refer și la acestea. Uh, Însă, eu cred că mai explicit decât ne referim la ele, mai explicit decât ne referim la temeiul specific în contextul discriminării și a non-discriminării, nu putem face. Agenția, sigur, pe viitor ar putea să mai facă și alte lucruri, însă în ceea ce privește tema specifică, importanța cooperării între Uniunea Europeană, instituțiile acesteia, um, asigură faptul că aceste temeiuri juridice sunt date. Sigur, ne bazăm pe și ne concentrăm asupra rasismului și asupra temelor aferente. Aceasta a fost o discuție într-o perioadă în care uh, Agenția de Monitorizare a Uniunii Europene uh, pentru rasism și xenofobie a fost transformată în uh, alta agenție europeană, iar, um, sigur, a existat teama că agenția va dispărea, respectiv că uh, nu ne vom mai concentra pe rasism. Și acest lucru a fost menționat în regulament, și anume că agenția trebuie să se concentreze și asupra acestui capitol. Dar, cu siguranță, acestea sunt aspecte pe care le veți mai dezbate. Mulțumesc. Uh, domnule Georem, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, uh, în legătură cu mandatul. Trebuie să ne amintim că atunci când a început să fie discutat uh, mandatul agenției atunci când aceasta a fost înființată. S-a discutat uh, acest mandat. Era vorba de o gamă largă de uh, drepturi ale omului. S-a discutat dacă va fi o agenție care va uh, uh avea drept domeniu de aplicare, un, un domeniu mai restrâns de drepturi ale omului și atunci, ă, așa cum s-a spus, sigur, acest mandat ă, se va discuta din nou în momentul în care se va revizui regulamentul pentru a vedea ce tip de agenție este necesar. Doamna Gânța a vorbit despre o abordare holistică. Foarte pe scurt, în ceea ce privește chestiunile de azil, e un pachet uh, foarte mare și poate că vom reveni uh, asupra acestui subiect. Um, v-am spus, uh, în uh, toamnă vom uh, avea un raport complet pe această temă legate uh, embarcațiunile din uh, Mediterana am uh, avut uh, grupuri de persoane la 4-5 frontiere terestre, 4-5 aeroporturi. Am stat de vorbă cu persoane, cu solicitanți de azil, am fost pe celălalt mal al Mediteranei la uh, frontiera turco-greacă. Deci uh, vom avea un material bogat pe care ve veți putea să îl analizați și îl vom discuta atunci când va fi gata, când va întoamnă. Din uh, acest material uh, poate că vor decurge sugestiile pentru Uh, perioada următoare. În ceea ce privește studiul privind uh, LGBT, acesta se va finaliza la sfârșitul acestei luni și uh, sper să avem vreo 100.000 de respondenți, ceea ce va presupune un volum foarte mare de date și așteptăm să le analizăm, ceea ce vor uh, arăta aceste date în legătură cu ură, crime, discriminări la care este supus acest grup. Cred că este cel mai aprofundat studiu făcut până acum. În ceea ce privește directiva orizontală, aș vrea să spun că această directivă ar adăuga o componentă importantă la activitatea noastră. Și la chestiunile legate de discriminarea multiplă. Sper că se vor face progrese. În ceea ce privește drepturile copilului, situația copiilor, este un domeniu în care încercăm să facem mai mult și am dorit să auzim și din partea Parlamentului ce inițiative ar fi utile. De asemenea, privim uh, drepturile copilului prin prisma noului mandat al uh, Uniunii uh, în ceea ce privește copiii cu dizabilități. Totul însă se află la nivelul ideilor deocamdată. Îmi pare rău dar uh, nu am primit răspuns la întrebările mele. Deci, o întrebare referitoare la romi. Ce urmări o să dați și ce mijloace veți consacra uh, în urma raportului făcut cu Banca Mondială privind indicatorii? Punctul 2. Uh, minorii izolați străini. Dacă sunteți implicați, sunt chestiuni foarte... sunt întrebări foarte clare și cât se poate de concrete. și domnul Bronx. Vă rog să răspundeți într-un minut la ceea ce ați fost întrebat pentru a finaliza discuția. Doamna Flotră, a fost o problemă de interpretare. Dacă puteți să răspundeți întrebarea în 30 de secunde. Care este urmarea pe care o dați uh, studiului foarte aprofundat făcut de agenția noastră și Banca Mondială în ceea ce privește romii? Uh, deci, uh, urmări operaționale, indicatori. A doua întrebare. Minorii izolați străini se va face un raport la mijlocul perioadei cum sunteți implicați în situația evaluării acestor minori izolați pe teritoriul nostru. Președintele, sigur, vă amintiți și ceea ce a spus domnul Șogor, domnul să aveți notele. Vă rog, într-un minut, să încercați să răspundeți. După care trebuie să punem uh, uh punct, pentru că avem uh, după aceea un raport al domnului Triandafilidis. Da, am avut o problemă de interpretare. Franceza, uh, franceza noastră este mult prea rapidă. În ceea ce privește romii, studiul uh, pe care l-am făcut Uh, la PNUD împreună cu Banca Mondială. Am apreciat uh, colaborarea și am făcut primul raport. Acum analizăm ceea ce am făcut în 300 de municipii pentru a vedea ce fac și ce nu fac cele 300 de uh, municipii. Pe baza acesta, în următoarea etapă, anul viitor, vom lucra cu uh, un număr de aceste, din aceste municipi, municipalități să vedem dacă există metode care să accelereze progresele de integrare. În același timp, așa cum am spus, lucrăm îndeaproape cu statele membre, cu un grup uh, de state membre pentru a elabora un mecanism de monitorizare, pentru a crea niște indicatori pe care să le folosească aceste state membre, să avem indicatori comparabili însă pe, până la urmă pe uh, teritoriul tuturor celor 27 de state membre pentru că acest uh, studiu, uh, care până acum a fost uh, făcut pe 11 state, în 11 state membre, o să fie extins la 27. În ceea ce privește minorii neînsoțiți, nu am finalizat încă studiul, Uh, resursele noastre sunt limitate, facem ce putem la frontiere. O, nu știu dacă suntem implicați în acest lucru, o să revin la dumneavoastră cu un răspuns mai concret. Președintele, vă sugerez că cei care uh, Uh, consideră că întrebările lor nu au primit un răspuns potrivit, pot să adreseze uh, un, uh, o întrebare în scris Agenției pentru Drepturile Fundamentale, pentru că am depășit timpul alocat acestui raport, care, sigur, pe bună dreptate a suscitat atâtea discuții și a necesitat atât de mult timp dar vor exista ocazii de a transmite întrebări uh, în scris agenției și sunt convins că agenția va fi dornică să răspundă și să completeze răspunsurile date aici uh, în scris. Trebuie să mergem mai departe. Nu vreau să se repete situația de azi dimineață când am depășit timpul alocat pentru că avem uh, întâlnirea coordonatorilor după aceea. Mulțumim uh, uh participanților uh, la discuție. Au fost patru ani de discuție și sperăm că FRA uh, va continua să își desfășoare activitatea și să aducă o valoare adăugată activității în acest domeniu. Mulțumesc! So, let's move on! Haideți să trecem mai departe. Punctul 9 de pe ordinea de zi. Solidaritate sporită intraeuropeană în materie de azil. Domnul Chiriacos Triantafilides, discutarea amendamentelor. 159 de amendamente, nici mai mult, nici mai puțin, stimați colegi, la proiectul de raport. Proiectul de raport prezentat la ultima întâlnire libe din mai Dăm cuvântul raportorului și apoi discuții. Domnule Triantafil, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, scopul acestui raport din proprie inițiativă este să contribuie la crearea unei zone de protecție la nivelul Uniunii Europene bazată pe principiul solidarității și a împărțirii responsabilităților. Vrem să avem un cadru care să presupună alocare echitabilă a răspunderilor și care să permită sistemului european de azil să dispună de măsuri și proceduri de natură ale puternicii să ajute statele membre care suferă presiuni migraționiste disproporționat de mari. Însă aici nu e vorba de a scăpa de anumite responsabilități, nu absolvim anumite state membre de obligațiile care revin în baza tratatelor internaționale pe care le-au semnat și baza legislației europene. Colegii mei au înaintat o serie de amendamente și cred că avem un acord general pe marginea acestor obiective. Multe dintre amendamente îmbunătățesc textul inițial. Cred că va fi posibil să ajungem la amendamente de compromis, pentru că multe dintre amendamentele propuse sunt compatibile și complementare, de fapt. Sunt altele care vor trebui să fie discutate separat sau inclusiv separat pentru că se îndreaptă împotriva direcției generale a raportului, fie pentru că introduc elemente noi, elemente care, în opinia mea, cel puțin nu își au locul aici și care nu sunt de natură a favoriza crearea unor compromisuri. Aș vrea să mă concentrez pe acele locuri, acele puncte în care compromisurile sunt posibile. Am încercat să grupez amendamentele pe secțiuni. În primul rând, la considerente, și aici aș dori să mulțumesc domnule Holmeier și domnule Guillaume la considerentul B vom putea face un compromis, pornind și de la propunerile domnilor lor. Introducerea de la netul 4 era menită a compensa dezechilibre dintre statele membre și ce se întâmplă la nivel mondial. E nevoie de date statistice comparative pentru statele membre. Compromisul sugerat de mine include amendamentele de Mehir și Holzmeier în ceea ce privește solicitările și va atrage atenția la relația cu, asupra relației cu primăvara arabă. De asemenea, am avut în vedere propunerea domnului Busuti referitor la motivele pentru care anumite state membre se confruntă cu un număr prea mare de solicitări de azil în raport cu alte state membre, asta din cauza situației demografice și geografice. La alineatul 5 am introdus ideea unei decizii ferme de azil la propunerea domnului Holmeier și de capacității de absorție de la Simon Busutil. Am discutat despre măsurile de sprijin. La inițiativa domnului Guillaume, suntem de acord cu amendamentele domnului Guillaume referitor la nevoia ca statele membre să dispună de sisteme adecvate și echitabile de azil, de asemenea și cu amendamentele domnului Iorgos Papa Nicolau privind punctele de intrare. Trecând la coopera practică și asistența tehnică. Salutăm amendamentele trimise de domnul Papa Nicolau și doamna Silvi Guillaume în ceea ce privește rolul EASUR, biroul de sprijin care facilitează schimbul de informații și oferă asistență practică, creând grupuri de experți. Avem un amendament distinct pe această temă. Succesul acestor servicii va depinde în mare măsură de statele membre. Însă, în ceea ce privește cooperarea între ISO și Frontex, amendamente din partea domnului Guillaume și domnului Holmeier referitor la nevoia ca Frontex să își îndeplinească obligațiile în materie de impunere respectării drepturilor omului și de facilitarea accesului la mecanismul de protecție națională. În ceea ce privește chestiunea solidarității, cam toate amendamentele se îndreaptă în direcția justă și nu va fi nevoie de un amendă de compromis din acest motiv. Am pregătit o modificare care va garanta fluența textului din acest punct de vedere. De, de, vom spune că de, vom, ne vom referi la nevoia de flexibilitate în gestionarea fondurilor și mobilizarea acestora. Ne vom referi la posibilitatea de acces rapid în caz de evoluții și crize neprevăzute. Va trebui să existe o plus valoare pentru activitățile finanțate de comisie și sub nicio formă banii europeni nu vor înlocui banii veniți din bugetele naționale alocați politicilor de azil. Alte secțiuni referitoare la alocarea responsabilităților, cel puțin din punctul nostru de vedere, este important ca acest lucru să fie menționat clar și răspicat în text. Logica regulamentului Dublin trebuie să se schimbe acesta este mesajul, practic, care decurge și din verdictul Curții de Justiție. Va trebui să existe o revizuire aici a Convenției de la Dublin în 2014 și putem include amendamentele domnului Holmeier care spun că această revizuire va fi luată în considerație. Și putem să menționăm răspunderea statelor membre de a avea un sistem de azil care să respecte cerințele legislației naționale și a legislației, a legislației europene. Considerăm că regulamentul Dublin nu permite o alocare justă a răspunderilor la nivelul statelor membre și, în orice caz, este nevoie de consultații ulterioare pentru a stabili care este țara responsabilă. În ceea ce privește solicitările de azil, Majoritatea amendamentelor se îndreaptă în direcția cea justă și putem include majoritatea com- comentariilor într-un amendament de compromis. Principiul acestuia va fi respectarea drepturilor solicitanților de azil și deciziile ferme. Durata procedurii și viteza acesteia nu va trebui să reducă eficiența și calitatea sistemului de azil majoritatea amendamentelor referitor la acțiunea piloturima sunt în regulă, sunt acceptabile. Unele reflectă dezamăgirile din ultimii ani și eșecurile înregistrate la nivelul statelor membre și anume se face un apel la statele membre să coopereze mai bine în materie de împărțire a poverii în mod echitabil. Comisia ne-a anunțat că va veni cu o propunere referitoare la mecanismele naționale de protecție. Pentru că uh, se discută problema fondurilor alocate relocalizării azilanților, nu văd de ce am amestecat lucrurile aici. Relocalizarea și solicitații de protecție internaționale uh, nu pot fi discutați înainte să avem niște studii clare care să evidențieze criteriile necesare care trebuie îndeplinite în ambele cazuri. Și avem nevoie de asta dacă avem în vedere integrarea solicitațiilor de azil și decizia conform căreia ei pot să se îndrepte într-o direcție sau în alta în Uniunea Europeană, să se stabilească undeva. În ceea ce privește încrederea în noul sistem de guvernanță secțiunea 4 a raportului nu evită chestiunea solidarității. Ideea acolo este că legislația existentă și chestiunile de ordin umanitar care există în aceste dispoziții trebuie să fie puse în aplicare în termeni reali. Cred că există foarte multă plus valoare aici pentru solicitanții de azil și pentru statele membre, dar Comisia și statele membre pot să dispună de sisteme alternative de acces la aceste proceduri. Atunci nu o să mai existe atâtea victime, cum am văzut, se neacă oamenii în larg și așa mai departe. Îmi cer scuze, m-am grăbit pentru că dezbaterea anterioară a durat cu 20 de minute mai mult. Vă mulțumim, spune președintele, vă mulțumim pentru prezentarea amendamentelor. Acum câteva comentarii din partea membrilor și apoi dăm cuvântul direct raportorilor din umbră. Uh, domnule Busutil, dorea să interveniți? Am înțeles că da. Da, domnule președinte. Dar uh, raportorul din umbră pentru PP este Noah Holmeier. Cred că ar trebui să dați domniei sale cuvântul înaintea mea. Bun, atunci, întâi raportorul din umbră, spune președintele și apoi îi lăsăm și pe membrii să intervină. Doamna Holmeier, aveți eh, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte. Filides sunt... Eh, Mulțumesc domnului Trian Filides și colaboratorilor săi pentru această colaborare foarte bună, pentru dialogul foarte bun pe care l-am purtat și mai ales pentru eforturile foarte intense de a găsi împreună compromisuri. Ceea ce am uh, observat la raportul de inițiativă este faptul că, și haideți să privim compromisul 6, aici vorbim despre protecție, standarde de protecție sporite. De fapt, ne interesează ca standardele de protecție să fie respectate, standarde de protecție pe care noi, Parlamentul, le-am uh, ancorat în directive. Dorința noastră nu este să creștem standardele de protecție în sine, de aceea mă întreb dacă nu dorim, de fapt, să spunem, respectarea standardelor de protecție, pentru că nu dorim să le sporim înainte să le respectăm pe cele pe care le avem deja. Cred că avem standarde de protecție bune în acest moment, dar ele trebuie respectate. De aceea noi trebuie să ne străduim astfel încât ele să fie respectate cu adevărat. De aceea um, eu consider prioritar în contextul compromisului 6 să procedăm astfel. A, apoi, la compromisul 8, am o întrebare. Aici este vorba despre evaluarea și monitorizarea care trebuie desfășurate. Și am o întrebare către colegul Triantafilides. Se spune că toate, toți partenerii uh, implicați, toți cei care se uh, care participă la evaluare și la monitorizare, uh, trebuie să fie numiți. Uh, nu mi se pare realizabil acest lucru. Poate că ei ar trebui să transmită aprecierile și evaluările lor către IASO și aceștia să le preia. Sau se dorește cu adevărat participarea la evaluare, pentru că mie mi se pare foarte greu ca toate ONG-urile din toate cele 27-28 de state membre să uh, participe la o măsură de evaluare. De asemenea, mai doresc o clarificare, pentru că este vorba despre experiențe, ale dumneavoastră despre care vorbiți, uh, dar ESO este uh, responsabil de monitorizare împreună cu Comisia și acest lucru mi se pare important. Mi se pare important să uh, împărțim clar responsabilitățile și atribuțiile, pentru că altfel nu vom avea o evaluare realistă ca rezultat. Și mai am o rugăminte referitoare la subiectul bei Eurema hätte ich die Bitte, ob wir vielleicht bei Komp Eurema, compromisul 15 al colegului Busutil apelează la Comisie de a uh, transmite o propunere legislativă pentru a transforma EUREMA într-un mecanism uh, de care uh, de protecție internațională, uh, statele membre beneficiind uh, de acesta pentru uh, sistemele lor de azil în funcție de situația demografică sau geografică. Intenția este de a se spune că este vorba despre Malta, care este cea mai afectată dintre toate statele membre. Uh, Malta nu are hinterland și de aceea vorbim despre relocarea Maltei despre aceste transferuri și nu este nicio țară care este atât de afectată ca Malta. De aceea, ideal ar fi, um, de multe ori se vorbește despre Lampedusa, despre Italia, însă zona care este cel mai puternic afectată este Malta. Trebuie să spunem uh, clar că uh, și Belgia este foarte afectată. Sigur, nu se găsește nici geografic în prima linie, abia în uh, cea de-a doua linie, însă uh, se confruntă cu o situație specifică, o situație cu care se confruntă și Grecia, dar situația din Belgia, din prezent, um, un stat din a doua linie, iată, um, acest stat este foarte puternic afectat, mai puternic decât Italia. De aceea am uh, rugămintea către colegul Triantafilides de a adăuga acest lucru la compromisul 15. Pentru că dacă cineva este recunoscut într-o asemenea situație, poate că ar trebui să ne gândim dacă nu putem ajuta o țară precum Malta, pentru că are o situație specifică de insulă, iar problema solidarității cu statele membre ar trebui subliniată. Pentru că altfel, Malta este supra-solicitată foarte puternic. De asemenea, spunem de multe ori că Dublin reprezintă o problemă și generează o problemă importantă. Cred că avem trei problematici diferite. Nu Dublinul generează problema. În cazul Greciei avem această problemă și uh, nu recunoaștem că și uh, Turcia generează o problemă prin zonele de blocaj militar. Uh, și despre acest lucru nu am discutat suficient sau nu am găsit încă un răspuns. Și aici nu este vorba numai despre solicitanți de azil, ci de refugiați ilegali, de pe urma cărora Grecia are de suferit. Și avem tendința de a nu dori să discutăm cu Turcia, pentru că um, și să atragem atenția că ar trebui să își asume o responsabilitate mai mare decât o face în prezent. Eu... Mulțumesc, doamnă Guillaume. Vă rog să respectați limita de timp. Vă rog foarte mult un stil plutôt... Bine, deci uh, telegrafic. Cred că am înțeles. Vreau să salut efortul de compromis uh, făcut de domnul Trandafilides. Sunt multe aspecte pe care le abordează acest uh, raport privind sistemul de azil și a încercat să le grupeze, aș susține mare parte din Uh, amendamentele de uh, compromis. Uh, unele amendamente sunt greu de acceptat, însă nu o să acum analizez amendamentele de compromis. Aș vrea să Uh, menționez câteva elemente care vor uh, îndruma acțiunea grupului meu referitor la acest raport al domnului Trantafilides. În ceea ce vește solidaritatea și responsabilitatea, uh, ne preocupă un regim de azil european comun. Pentru asta trebuie solidaritate între statele membre, și suntem de acord cu toții, dar această solidaritate trebuie să fie o responsabilitate partajată a statelor membre și uh, insist asupra celor două fațete. În ceea ce privește cooperarea practică, există dezbatere pe această temă, trebuie să uh, tragem consecințele și trebuie să dăm biroului uh, modalitatea de a funcționa. Uh, Trebuie să ținem uh, cont uh, de resursele uh, care sunt foarte slabe, de care dispune Biroul European de Sprijin în domeniul azilului, BESA. Al treilea punct, cooperarea practică este esențială, dar nu poate să se facă cu prețul unei armonizări legislative insuficiente. Acest lucru l-am spus și în această dimineață atunci când am întâlnit cu uh, ministrul danez. Și un ultim cuvânt în ceea ce privește finanțarea europeană, lucrăm cu toți în acest domeniu. Aș vrea ca textul să sublinieze faptul că în cazul unor discuții uh, privind uh, următorul cadru uh, multianual, trebuie ca uh, aceste finanțări să nu fie un înlocuitor al bugetelor uh, naționale. Și vrem să spunem acest lucru în mod clar, adăugând două obiective pentru acest sistem de finanțare. Acest sistem trebuie să fie eficient, finanțarea trebuie să fie clară, cu instrumente flexibile pentru a răspunde în situații de urgență și să există o mai bună uh, coordonare între instrumentele financiare uh, existente deja și sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Homayer în ceea ce privește implicarea uh, actorilor implicați. Această abordare participativă trebuie să fie uh, posibilă în evaluarea programului, uh, în aplicarea acestuia. Cred că mai telegrafic decât atât nu se putea. Domnul Romeo, vă rog. O să fiu foarte succint. În primul rând, Principiul uh, raportului nu este chestiunea de solidaritate, ci și de justiție și eficiență. Și cred că de asta vorbim. În al doilea rând, acest uh, lucru nu are uh, de-a face cu o persoană care solicită azil uh, și care se adresează unui stat uh, uh, membru, ci avem nevoie de o dimensiune europeană. Și înțeleg că pentru asta este necesar raportul. Trecând la amendamente, Niciunul dintre amendamentele noastre nu se regăsesc uh, în uh, compromis. Am uh, vorbit despre acest lucru. Asta arată că nu există controverse în legătură cu amendamentele propuse. Este un semnal bun. Apoi propunerile raportorului, încercând să găsească un compromis cu alte amendamente care vor fi depuse. Apreciez ceea ce face. Și vreau să subliniez două aspecte. Utilizarea fondurilor, disponibilizarea acestora, folosirea lor în mod flexibil pentru a răspunde nevoilor și apoi uh, s-a menționat și cred că este important chestiunea solidarității cu acele state membre uh, care sunt afectate în mod deosebit de această situație. Deci, cred că pe aceste două teme putem să colaborăm foarte bine, iar pentru restul uh, spun că susținem uh, de la bun început uh, raportul colegei noastre. Acum, vă rog să ajutați să respectăm timpul. Domnul Busutil, mulțumesc domnule președinte. O să-l felicit pe domnul Trian de Filidis. Uh, nu numai că este un raport bun, ci uh, este scris de o persoană care are experiență uh, de la prima mână pentru că provine dintr-o stat membru care a trecut printr-o asemenea situație. Țara pe care o cunosc cel mai bine are aceeași experiență. În primul rând, alocarea responsabilităților și în special Dublin. Știu că Dublin este un punct uh, foarte uh, problematic pentru o majoritatea dintre noi. Dublin se bazează pe premise greșite pentru că responsabilitatea revine unei singure țări în loc să fie o responsabilitate partajată, o responsabilitate comună a tuturor statelor. Asta înseamnă că dacă cineva hotărăște să intre în Uniunea Europeană și o singură țară trebuie să poată responsabilitatea pentru toți. Acest lucru nu este corect, este ipocrizie. Acest lucru miroase a ipocrizie și nu este numai imaginația noastră. În 2010, 90% din cei care au intrat uh, ilegal uh, pe un teritoriu au intrat într-o singură țară, în Grecia, și răspunsul a fost că din cauza Dublinului uh, Grecia trebuie să suporte povara intrării ilegale a 90% din imigranți. Acest lucru nu este corect. Uh, Dublin ar trebui să fie uh, revizuit pentru că premizele ar, fi trebui, ar trebui schimbate, astfel încât responsabilitatea să fie partajată de toată lumea, cel puțin în cazurile în care este clar că țările, uh, statele membre au greutăți. Apoi, în al doilea rând, în ceea ce privește mecanismul de relocare. Știm că există un mecanism special, EUREMA, care a fost uh, uh, creat pentru țara mea, pentru uh, Malta. Și e vorba de relocarea din Malta în alte țări. Sună bine în principiu, însă, dragi prieteni, nu au mers lucrurile, astfel încât Statele Unite au preluat mai multe persoane Eh, din eh, țara mea prin relocare decât cele 27 de state membre ale Uniunii Europene luate la oaltă. Dacă asta înseamnă că lucrurile au funcționat, e bine, hotărâți noastră. Deci avem nevoie de un mecanism care să funcționeze. Nu mă interesează dacă este obligatoriu sau voluntar. Important este ca acesta să funcționeze și astăzi el nu funcționează. Deci trebuie să-l facem să funcționeze. Sper că în acest raport o să avem un semnal foarte clar transmis uh, Comisiei pentru a ne da un program care să funcționeze și atunci când funcționează trebuie să se aplice tuturor țărilor, nu numai celor care se confruntă cu situații de urgență și care au nevoie de ajutor. Cred că în acest caz avem nevoie de un mecanism care să fie permanent, care să se bazeze pe legislație și care să aibă uh, o cheie de distribuție care să intre în joc atunci când apar situații de urgență într-o țară anume. Aș dori să evidențiez pentru raportor uh, amendamentul 118 și 120 uh, menționat de doamna Holmeier care a susținut aceste amendamente și sper că raportoarea va ține cont de acestea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru uh, cele spuse. Doamna Latford. Nu sunt uh, raportorul din umbra grupului meu. Sunt un membru obișnuit, dar vreau să fac niște comentarii. Cred că este cât se poate de adevărat că este nevoie de solidaritate uh, în sistemul comun de azil. responsabilitatea primară este a statelor membre care trebuie să aibă sisteme de azil și de control al frontierelor uh, eficiente. Nu trebuie să uh, când vorbim despre o presiune disproporționată, depinde acum și de capacitatea care trebuie să suporte o asemenea uh, Uh, presiune și cred că trebuie să fim foarte atenți când vorbim de sistemul uh, comun de azil și să vedem uh, ce țară primește cel mai mult, de fapt. Franța, Suedia, Germania și Regatul Unit patru uh, state membre uh, primesc jumătate din cererile de azil din uh, Uniunea Europeană. Numai poate că trebuie să țineți cont și de ceea ce a spus domnul Busutil, că 90% din solicitanții de azil au, s-au oprit în Grecia. Acestea creează presiuni. Uh, rezidenții uh, ilegali care nu au dreptul să solicite azil. Însă problemele de a face față acestor situații, uh, posibilitatea este cu totul alta. Solidaritatea înseamnă să ajuți, să ajuți statele membre care au uh, probleme de capacitate de a primi astfel de solicitanți. Trebuie să ajute astfel de state membre să-și îmbunătățească sistemele. Sunt mai puțin entuziastă uh, la ideea unei, uh, unui program de relocare comun. Cred că trebuie să așteptăm evaluarea programului EUREMA care nu s-a dovedit uh, a fi atât de uh, bun, așa cum a spus domnul Busutil. Cred că unul dintre principiile sistemului de azil european este că nu trebuie să îi tratăm pe oameni ca uh, pe un bagaj pe care îl pui de colo-colo. Iată de ce încercăm să descurajăm căutarea statului cel mai favorabil ca sistem juridic pentru asta, forum shopping-ul. Trebuie să fim uh, atenți atunci când e vorba de relocarea persoanelor, dacă avem un program permanent uh, de relocare, care uh, sunt stimulentele pentru țări care trebuie să-și îmbunătățească capacitatea de a primi azilanți să facă acest lucru. Cred că există o, o serie de pericole asociate unei astfel de alternative. Vă atrag atenția, avem probleme cu timpul. Doamna Corața Virit. Deci, uh, uitați-vă la ceasul din dreapta, nu la cel din stânga. Sunt de acord că există nevoie de cooperare, responsabilitate, uh, Uh, europeană, dar toate acestea trebuie să se bazeze pe fapte. Și potrivit uh, statisticilor Eurostat, țările care primesc uh, țările care au primit cel mai mare număr de solicitări de azil au fost Franța, Suedia, Regatul Unit, Suedia și Luxemburg. Cred că este important uh, să revizuim și să revizuim uh, regulamentul Dublin 2 pentru că acesta să fie mai uh, uh, ușor de aplicat. Nu cred că regulamentul uh, Dublin 2 trebuie să fie țapul ispășitor atunci când e vorba de tratament diferențiat, așa cum a spus raportorul. În ceea ce privește relocarea, sunt de acord cu raportoarea. Uh, Uh, solicitanții de avil, aviz, uh, azil trebuie să fie uh, întrebați dar asta este problema celor care au primit deja protecție internațională. Indiferent dacă este vorba de un sistem voluntar sau permanent, atunci când e vorba de relocare, acest sistem trebuie să Uh, fie făcut uh, pe baza unei evaluări aprofundate a uh, Eurema. Apoi, liberalizarea vizelor. Nu trebuie să amestecăm lucrurile. Liberalizarea vizelor nu înseamnă politică de migrație, nu înseamnă politică de azil și chiar dacă au fost abuzuri, trebuie să discutăm separat aceste probleme prin mecanismele de suspendare. Viza oferă posibilitatea persoanelor să, uh, să viziteze o țară pentru a face studii sau un scop de uh, turism pentru trei luni. Domnul Bronx. So being Să pun și eu niște întrebări ca să nu mai acuze lumea că nu sunt optimist. Când vorbești de solidaritate, nu e vorba de amplasare lor undeva. Trebuie să și determin dacă sunt solicitanți de azil real sau nu. Știți oare câți dintre cei care solicită azil în Regatul Unit sunt uh, primiți și câtor, cât, uh, câtora li se respinge cererea? În al doilea rând, ce proporție sunt trimiși înapoi în țara lor, în loc să primească o bucată de hârtie, după cum ni s-a spus în de zi, și rugat să plece așa cum doresc ei și pe unde doresc ei. Pentru că unii dintre aceștia, evident, nu pleacă. Directorul executiv al Frontex ne-a spus că mulți dintre cei care intră în Grecia din Turcia nu au documente, nu se știe cine sunt și au destrus actele de identitate și nu au vrut să spună de unde vin acestora li se interzice automat să solicite azil sau li se refuză solicitarea de azil pentru că nu se poate dovedi că o țară necunoscută e periculoasă pentru ei, că ei nu spun de unde vin. Domnul Papa Nicolau, doar un comentariu scurt, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea depusă. În Grecia, știți, presiunea este considerabilă și nu am timp acum să vă descriu amendamentele, însă aș spune că acest raport este un raport din proprie inițiativă. Este o ocazie de a veni cu noi idei și de a pune în practică, într-adevăr, acest principiu al solidarității. Însă, în cazul Greciei, nu s-a păcătuit prin exces de prasmatism. Există Frontex-ul și așa mai departe, dar rezultatele concrete încă nu sunt satisfăcătoare. Acest raport, prin urmare, ne permite să venim cu ceva idei noi, cu căi concrete de solidaritate practică, și dacă ne gândim la ce a spus doamna Corația Fils, dacă vedem care sunt cifrele, vedem că unele țări din sud se confruntă cu o presiune mai mare decât statele din nord. Asta e realitatea. Mulțumim, spune președintele. Yeah. Holmeyer put a question to the Commission. Doamna Holmeier a pus o întrebare comisiei. Ne, ne răspunde comisia? Dorește cineva să intervină? Care era întrebarea? Nu. Atunci dăm cuvântul raportorului, domnul Triantafilides. Mulțumesc, domnule președinte și pe mine mă, mă îngrijorează această depășire de timp, așa că n-am să spun decât că am încercat să includ acest raport trantafilides într-un, să-l transform într-un raport liber. Ne-am însușit multe dintre observațiile făcute, pe multe le-am pus în amendamente de compromis, însă s-au menționat aici o serie de lucruri la care nu cred că se poate răspunde telegrafic. Domnă Holmeier, eventual să mai stabilim o întâlnire a raportorului din umbră, o să discutăm acolo lucrurile, o să încerc să organizez o astfel de întâlnire, pentru că sunt chestiuni de discutat și, cum spuneam, vreau, vreau să-mi însușesc cât de multe comentarii al colegilor pot. Le mulțumesc colegilor pentru cooperare. Vă mulțumim și noi, domnule Trantafilides, spune președintele, nu doar pentru efortul de a sintetiza contribuțiile primise și de a integra în proiectul dumneavoastră de aviz și vă mulțumim că ați fost atât de concis. Ne, ne ajutați să recuperăm puțin din întârziere. Trecem la următorul punct, raportul doamnei Ana Head. Protejarea copiilor în lumea digitală. Examinarea proiectului de aviz elaborat de colega noastră, E, este un aviz pregătit pentru Comisia de Cultură, responsabilă pe fond. Deci, să vedem cum se protejează copiii în lumea digitală a internetului. Și o să luăm o decizie referitoare la înaintarea amendamentelor, de asta după ce ne prezintă doamna Ana Head situația generală. Mulțumesc foarte mult. Chestiunea este una deosebit de importantă, e doar un aviz și din proprie inițiativă, însă haideți să nu uităm că avem răspunderea de a ne proteja copiii. Lumea digitală e o lume imensă, o lume care avansează rapid și, prin urmare, trebuie să găsim răspunsuri pentru viitor, pentru a ne asigura că copiii noștri sunt protejați în lumea digitală. Internetul, într-adevăr, oferă instrumente bune și importante care, care permit copiilor să se informeze, să-și găsească o voce, să afle care le sunt drepturile. Însă, același internet este și periculos în același timp. Copiii sunt vulnerabili. Există, deci, riscuri. Există riscul amenințărilor, riscul de a fi atras de o persoană sau alta, de a fi supus unor reclame la care ești vulnerabil, de a accesa conținuturi nepermise pentru vârsta ta sau de a fi victima unei fraude. De asemenea și riscul de a vedea imagini care arată, de exemplu, abuzuri împotriva copiilor. Eu am subliniat că Motivația morală și juridică este foarte clară aici. Avem drepturile din Convenția referitoare la copii, la drepturile copilului. Toate statele membre au semnat această convenție. Acolo se spune ce drepturi revin copiilor și care sunt răspunderile adulților în materie de a-i proteja pe acești copii în toate sectoarele societății. În conformitate cu această convenție și noi, legislativul european, trebuie să ne asigurăm că interesele copiilor sunt protejate peste tot, în toată legislația pe care o dăm. Și asta categorii se referă și legilor aplicate mediului digital. Avem Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care, ne, care presupune obligația noastră de a interveni, se vorbește la articolul 2, dreptul la viață, și articolul 8, dreptul la viață privată. Statele membre au și obligația de a proteja pe copii atunci când aceștia accesează internetul, obligație subliniată de un verdict al Curții Europene a Drepturilor Omului. Acesta ar trebui să fie de altfel și unul dintre obiectivele revizuirii actuale a legislației europene în materie de protecție a datelor. Nu doar statele membre trebuie să intervină, toate componentele societății trebuie să intervină aici. Organizații voluntare, non-guvernamentale și agenții de stat. Avem, de exemplu, acum un hotline, număr de telefon gratuit, unde pot suna și să anunți dacă ai văzut, de exemplu, imagini uh, prezentând uh, exploatarea copiilor, de formă, într-o formă sau alta. Metoda aleasă noi trebuie să fie clară din punct de vedere juridic. Avem nevoie de date statistice care să ne arate ce facem în materie de a investiga și a De asemenea, trebuie să vedem care e situația pornografiei infantile. Nu vreau aici să compar drepturile. Există un drept inalienabil al copiilor la siguranță și bunăstare și există și drepturi procedurale care trebuie să se aplice tuturor acuzațiilor. Putem atinge ambele obiective, nu e un conflict real aici. Însă obligația noastră morală și juridică este să luăm măsuri pentru a-i proteja pe copii. Sigur, sunt multe lucruri pe care aș vrea să, să le includ aici. Aș fi vrut să mă refer și la drepturile consumatorilor, aș fi vrut să mă refer la regulile privind publicitatea în media sociale, în obligațiile copiilor și a învățătorilor, și mai ales ale părinților care trebuie să-și educe copiii zarea internetului. Îmi mm, displace faptul că INCO nu dă un aviz. E vorba aici și de protecția consumatorului. Copiii aici sunt consumatori din acest punct de vedere. Dacă vă uitați la calendar, domnule prim-ministru, o să vedeți că votul în Comisia de Cultură este pe 10 iulie, din câte am înțeles eu. Asta înseamnă că noi vom vota, sperăm, luni, pe, luni în 9 iulie la Libe. Termenul de depunere a amendamentelor, cred, 25, dacă nu survin modificări. 25 la amiază, termenul de depunere a amendamentelor. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Raportorul, domnul Lisbeck, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sigur, felicitări raportoarei pentru o, o, un raport remarcabil și de asemenea mulțumim și raportarea de la Comisia Cultură. Suntem de acord cu această idee că ar fi important să cooptăm și IMCO uh, în, în acest demers, pentru că este vorba de drepturile consumatorului. Problema este una spinoasă, chiar dacă părea să fie secundară în ierarhia textelor discutate în această instituție, însă textul comisiei și textele înaintate de raportor ne-au arătat care este în termen real magnitudinea uh, a acestei probleme și uh, dificultățile de ordin tehnic și juridic care ne împiedică să mergem înainte. Dacă ne uităm la datele statistice, am putea fi șocați, indignați, oripilați, constatând care este amploarea acestui fenomen. Sigur, lumea digitală crește exponențial. Copiii uh, și tinerii acum au posibilitatea, un acces la acest ecran magic care ne-a, ne-a, ne invadat viața pe toate planurile. 80% din cei sub 15 ani participă la o rețea socială, cei care nu sunt uh, recurg la alte mijloace de comunicare. Ce, ce m-a șocat pe mine este numărul în creștere de amenințări împotriva copiilor, mesajele violente sau vulgare care circulă, conținuturile ilicite, mesajele care atentează la demnitatea umană, intimidările, spemul, invitațiile de tot soiul și așa mai departe. Și tot în aceleași date statistice vedem că un minor din cinci este, face obiectul unor hărțuiri pedofile pe internet și foarte mulți dintre acești internauți primesc propuneri cu caracter sexual și 34% dintre ei găsesc conținuturi cu caracter sexual pe care nu le-au căutat, deci ajung, ajung la ele în mod accidental. S-a făcut un studiu în Franța cu câteva săptămâni în urmă printre minori între 11 și 17 ani și rezultatul a indicat că 41% au dat peste conținuturi șocante, mai ales făcând download. E o chestiune gravă și asta ar trebui să ne atragă atenția nouă tuturor chiar dacă trebuie să găsim un echilibru între competitivitatea industriei informatice, libertatea, la, la, libertatea de expresie și dreptul la informații, Dacă ne uităm și la evoluția media, la apariția noilor tehnologii și la modul în care acestea sunt utilizate în mod benefic de minori, însă aceste avantaje îngreunează uh, constituirea unui mecanism de protecție. Trebuie să găsim un echilibru, însă e greu să găsim un astfel de echilibru. Totuși ne revine sarcina de a încerca măcar. Sigur, cum e obiceiul în cazul multor texte pe care le discutăm și le, le perfecționăm, insistăm pe prevenire, pe prevenție, pe intensificarea campaniilor de sensibilizare și conștientizare printre copii, adolescenți, părinți, profesori, în ceea ce privește conținutul digital uh, necontrolat. Am putea fi mulțumiți, totuși, dacă reușim, uh, pentru că nu, nu vrem să avem o politică la Pontus Pilat care s-a spălat pe mâini. Nu, ne revine o sarcină grea, pentru că tinerii nu văd internetul ca un potențial pericol sau risc și protecția naturală sau răspunderea naturală care este a părinților este de multe ori nefuncțională, fie pentru că sunt complet depășiți majoritatea timpului, pur și simplu nu înțeleg aceste noi instrumente, fie ne putem gândi caracterul mobil al telefoniei din ziua de astăzi eh, sau a televiziunii. Mai, mai în trecut puteai controla dispozitivele respective, dar acum cu telefoanele noi eh, copiii au acces la absolut tot, mai ales că știu să le manevreze mai bine decât părinții lor. Pentru a încheia foarte rapid, eh, pot să vă spun că este clar că nicio soluție distinctă nu poate numai ea să rezolve această problemă a riscului conținuturilor digitale potențial periculoase, ci doar o combinație de instrumente juridice, tehnice, pedagogice și printr-o voință politică fermă, care categoric există în Parlamentul nostru, doar așa vom putea avea un, o reacție de răspuns pertinentă și flexibilă la această problemă atât de importantă pentru toți europenii. Deci, pe de o parte, să asigurăm respectarea drepturilor copiilor noștri și, în același timp, să ne exercităm și noi răspunderea care ne revine și să folosim toate mijloacele existente, juridice sau de altă natură, pentru a îi proteja. E vorba și de răspunderea aparatului de învățământ și de răspunderea aparatului juridic. Doamnă Rispec, sunteți raportor, Rispec, sunteți raportor din umbra cu membrii, eh, domnule Busutil, domnule președinte, vorbesc în numele raportorului din umbra al PPE-ului, care din nefericire n-a putut să rămână, a trebuit să se întoarcă la Roma. Foarte pe scurt aș dori să subliniez șase aspecte evidențiate de domnia sa și uh, care vor face obiectul unor amendamente. În primul rând, aplicarea cadrului juridic în materie de definire și prevenire și trecere în justiție a acestor infracțiuni. Credem că este nevoie de o directivă care să completeze directiva referitoare la abuzul împotriva copiilor și pornografia infantilă. În al doilea rând, e important să colectăm date referitoare la criminalitatea online, la infracțiunile online. Nu există date uh, generale la nivel european. În al treilea rând, se face un apel la o abordare pe multiple niveluri, implicând toți factorii vizați. În al treilea rând, trebuie să închidem acest clivaj generațional. Părinții trebuie să fie capabili să recunoască riscurile și să știe cum să-i protejeze pe copii de conținuturile neadecvate, pentru că dacă ei nu știu asta, nu se poate face. În, acelea, în a cincilea rând, trebuie să sporim cât mai mult a, protecția datelor cu carte privat pentru a evita contaminarea și victimizarea secundară. Și în ultimul rând, statele membre trebuie să se asigure că de pe internet sunt eliminate site-urile web care difuzează conținuturi nepermise, site-uri care își au baza pe teritoriul lor. Vă mulțumesc. Doamnă Ziegel, spune președintele. Mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc raportorului pentru, da, raportoarei pentru că a abordat această temă. O, un subiect care câștigă tot mai mult în uh, importanță. Există multe teme care trebuie abordate în acest context. Sigur că protecția pe internet, uh, vizează și uh, sancțiuni penale. Nu cred că avem nevoie de noi legi, dar cred că ceea ce am inițiat și adoptat deja, uh, în privința acestor lucruri, trebuie să atragem atenția statelor membre că legislația trebuie implementată și au fost numite deja uh, anumite exemple. În același timp, există o responsabilitate specială a furnizorilor de internet, a actorilor care uh, lucrează în acest sector, care ar trebui să atragă atenția asupra pericolelor care există pentru copii, Um, ar trebui să le atragă atenția copiilor că ar trebui să se retragă din anumite uh, zone în care, uh, care presupun anumite riscuri. Și designul pune de asemenea probleme. Însă, chiar în prezent, sunt uh, zrâncinată atunci când vorbesc cu tineri care profită de toate posibilitățile pe care le pune la dispoziție internetul, spațiile de socializare, platformele uh, de uh, discuții, uh, tineri care nu se gândesc absolut deloc că pe internet există pericole la fel de multe ca și în viața reală. Iar această problemă va deveni tot mai mare, pentru că înțeleg că în prezent nu numai tinerii de 10 ani, copiii de 6 ani, ci chiar și copii de 4 ani, de 2 ani, cât se poate de firesc, au acces la noile mijloace uh, și gadgeturi, uh, folosesc iPad-ul fără să se gândească în niciun fel care sunt elementele negative care pot apărea pe internet. În acest sens, pe lângă măsurile legislative, trebuie să îi însoțim pas cu pas, în funcție de vârsta lor, pe tineri și pe copii, trebuie să le atragem atenția asupra pericolelor și modului în care le pot gestiona. De aceea, cred că pe lângă măsurile legislative deja enumerate, este nevoie de o utilizare a ofertelor de media uh, mai consolidată. Este nevoie de educație în acest domeniu și, de asemenea, profesorii și toți cei care au de-a face cu copiii trebuie formați în acest domeniu, astfel încât și ei să fie atenți la aceste elemente și atunci când uh, îi îngrijesc și educă pe copii să le poată atrage atenția asupra riscurilor. Sigur că și noi vom înainta amendamente, însă, încă o dată, cred că raportoarea a prezentat o imagine de ansamblu cuprinzătoare a paletei de probleme de care trebuie să ne ocupăm și cred că trebuie să fim foarte rapizi pentru că și posibilitățile tehnice se dezvoltă în continuu. Bild. Mulțumesc, doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, Comisia pentru Strategia privind uh, drepturile Uh, și protecția drepturilor copiilor pe internet. Sigur că este important ca internetul să fie liber, dar trebuie să fie și sigur pentru copii. Este important ca prin internet copiii să primească noi posibilități de educație și de comunicare, însă în același timp ei pot fi victime ale ademenirii sexuale pe internet, a intimidării, a pornografiei infantile. Există deja o legislație privind abuzul sexual și exploatarea uh, copiilor, precum și uh, pornografia infantilă și această legislație ar trebui implementată de către statele membre. Pe de altă parte, uh, copiii ar trebui să fie recunoscuți ca uh, consumatori vulnerabili. Uh, Săptămâna trecută uh, am adoptat la plenară un raport privind uh, consumatorii vulnerabili și lucrăm în continuare uh, pe același subiect. Cred că libertatea trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitatea și, în acest sens, sunt pentru autoreglementare. În domeniul uh, protecției consumatorilor, în contextul publicității, autoreglementarea generează rezultate pozitive. Nu este suficient, trebuie să ne angajăm în continuare și să facem presiune asupra comunităților de business și asupra părților implicate, astfel încât situația să fie una de win-win. Însă, uh, Uniunea Europeană um, s-a angajat prin toate procesele și și uh, rapoartele inițiate să meargă pe această direcție. Pentru a fi concreți, s-a decis să nu se facă publicitate uh, în școli pentru copii, să nu existe reclame uh, la televizor pentru copiii sub 12 ani. Dacă uh, audiența este uh, mai mare de, 35% adresată copiilor. Și de asemenea, s-au făcut pași mici pe o direcție bună. De asemenea, s-a inclus un mecanism de monitorizare și uh, audituri externe uh, au fost realizate pentru a verifica cum stau lucrurile. Protecția datelor joacă de asemenea un rol important și cuvintele cheie care sunt folosite, ele nu trebuie să genereze reclamă pentru copii. Sigur că educația și formarea, așa cum o spunea și colegii mei, uh, joacă un rol la fel de important. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Scuria. Domnul Scuria, vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că aici este vorba despre un subiect foarte important, pentru că, cât se poate declar, aici ne referim la un public care este foarte vulnerabil. Dacă suntem de părere că se petrec 40 de ore uh, pe săptămână în fața televizorului, iar în prezent um, minorii navighează pe internet o oră și jumătate pe zi, uh, două ore cei până la 16 ani, atunci sigur că um, se observă apariția unui pericol uriaș. Minorii deja de la 9 ani intră pe internet și există mulți copii care deja de la vârsta preșcolară stau la calculator și sunt uh, expuși anumitor riscuri. Sigur că este un subiect pe care trebuie să îl abordăm. Protecția digitală, tocmai în uh, situația economică actuală, uh, este foarte importantă pentru că cele mai slabe categorii sunt cele care sunt expuse cel mai puternic riscurilor și avem nevoie de măsuri de sancționare care să permită ca școlile să fie și ele implicate. 50% dintre toți tinerii intră pe internet din propria cameră, deci sunt singuri atunci când intră pe internet și mulți dintre ei uh, accesează internetul uh, de pe uh, telefonul mobil sau de la școală. Deci este un subiect foarte complex și trebuie să îl mai prelucrăm și trebuie să ne concentrăm pe toate aceste probleme. Cred că avem nevoie, în orice caz, de, să mai lucrăm pe marginea subiectului acces la educație prin intermediul noilor mijloace. Sigur că trebuie să diferențiem între conținuturile legitime uh, care um, sunt importante și de asemenea trebuie să ne gândim la protecția sferei intime. Vorbim și despre um, crearea unei cetățenii digitale și trebuie să ne asigurăm că există o continuitate în programe pentru a putea beneficia de rezultate corespunzătoare. De asemenea, paralel trebuie să înțelegem uh, care sunt răspunsurile pozitive pe care le-au adus regulamentele. Însă acesta nu trebuie să fie singura cale pe care mergem. Trebuie să privim contextul general pentru a proteja cea mai vulnerabilă grupă care există și anume copiii. Doresc și uh, raportorii din umbră să contribuie. Domnul Lambert, vă rog, aveți cuvântul. Vă rog să fiți succinți. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor a făcut o treabă excelentă într-o manieră succintă și uh, a abordat multe elemente importante. Ne interesează să mai adăugăm un lucru, pentru că s-a vorbit despre înțelegerea copiilor și cred că acest lucru este important. Copiii trebuie să înțeleagă uh, cum comportamentul lor de pe internet poate încălca dreptul altora pentru că uh, privim acest lucru în termen de intenții, uh, nu privim lucrurile în termen de intenții criminale, dar ne putem referi la intimidare, la modul în care copiii utilizează internetul, pentru că și acest mod poate să reprezinte o amenințare pentru alții. Uh, referitor la ceea ce transferă, um, deci trebuie să ne asigurăm că aceste lucruri nu sunt uitate și lăsate deoparte. Acesta este un punct pe care aș uh, dori să-l adăugăm legat de protecția datelor. Trebuie de asemenea să vedem dacă copiii înțeleg modul în care pot încălca dreptul altora prin modul în care utilizează internetul. Și nu mă refer aici la șeruirea de uh, documente, ci la alte lucruri. Domnul Triantafilidis. Domnule președinte, grupul meu apreciază munca făcută de raportoare, în special echilibrul pe care l-a identificat între protecția copiilor și protecția suspecților și a drepturilor infractorilor. Am vrea totuși să uh, subliniem mai ales Uh, după adoptarea raportului IMI uh, de Young, că acest lucru nu poate să fie făcut în conformitate cu principiile subsidiarității. Uh, dreptul penal trebuie să se aplice ca o măsură de în ultimă instanță, ultima rațiune. Uh, referindu-se la o, un comportament uh, foarte clar uh, delimitat care poate să aducă prejudicii societății sau indivizilor. O altă chestiune care ne este foarte dragă este cea a rolului furnizorului de servicii internet. Nu suntem de acord cu Comisia care încurajează, îi încurajează pe aceștia să aibă un rol tot mai mare în protecția cin, copiilor. Acestea sunt entități comerciale și aceste sacină revine uh, autorităților de apărare a legii. Uh, aceste acești furnizori de servicii de internet nu trebuie să primească acest rol de uh, a uh, proteja și a supraveghea internetul. Aveți uh, cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor pentru comentarii pe care le apreciez. O să avem o întâlnire a raportorilor din umbră săptămâna viitoare. Veți uh, primi uh, invitații și o să vedem uh, care este domeniul de competență al Comisiei uh, Libe. Și o să fiți informați. De asemenea, nu sunt de acord cu punctul de vedere al doamnei Bilz atunci când vorbește de autoreglementare, chiar dacă este colega mea suedeză. Nu sunt de acord cu asta. Cred că nu putem să procedăm așa protejăm copiii noștri, noi suntem adulții, trebuie să uh, promovăm uh, uh, cele, interesele copiilor, deci autoreglementarea nu va servi acestui scop. Cu 15 ani în urmă, atunci când am realizat pentru prima oară că internetul poate să fie periculos, cei care, dintre noastre care aveți copii de vârstă 15-18, poate vă amintiți despre Spice Girls. Fica mea vrea să uh, Uh, vadă imagini uh, cu Spice Girls, uh, deci a căutat Spice Girls și când am căutat pe Google, prima imagine a fost una pornografică. La vârsta respectivă, fica mea avea 8 ani. Lucrurile se întâmplă în continuare așa, lucrurile nu s-au schimbat. De atunci mi-am dat seama cât de important este să îi protejăm pe copiii noștri. Este un exemplu Calendarul. Cred că l-am uh, menționat. Uh, aveți uh, comentarii în ceea ce privește calendarul? Dacă da, vă rog să faceți. O să reamintesc că la finalul discuției, pentru toți membrii care au urmărit discuțiile, trebuie să-l votăm la, pe 10 iulie. Termenul pentru depunere a amendamentelor luni 25 uh, iunie la ora 12. Votul în Comisia Libe va avea loc pe 9 iulie 2012. Asta s-a convenit. Vreau să vă reamintesc tuturor, așa încât uh, să țineți minte acest lucru și să colaborați uh, cu doamna Head și cu raportorii din umbră. Asta este trecem la întâlnirea coordonatorilor, așa încât vă sugerez o scurtă pauză de două minute, așa încât uh, cei care nu uh, trebuie să participe la